So, welcome everybody on the afternoon session of Committee. Bun venit tuturor la sesiunea de după amiază a Comisiei ENVI. V-aș ruga să vă încheiați discuțiile și să luați loc, pentru că avem un program destul de încărcat astăzi, așa că trebuie să începem. În primul rând, primul punct pe ordinea noastră de zi pentru după amiază e punctul 11, un, raport, un proiect de uh, aviz în ceea ce privește o strategie europeană pentru mobilitate cu emisii scăzute și îi dau cuvântul raportului nostru, domnul Sofoli. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport reprezintă reacția Parlamentului la comunicarea Comisiei în legătură cu strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute. Iar comisiile TRAN și ENVI sunt uh, competente conform articolului 50 din regulament. Mobilitatea durabilă cu emisii reduse reprezintă un element fundamental din procesul de tranziție către un nou model de dezvoltare pe care noi ne-l dorim în Europeană. Economie circulară cu, redu- cu emisii reduse de dioxid de carbon. Avem nevoie de astfel de economie pentru a ne păstra competitivitate, pentru a crea noi slujbe de calitate, pentru a răspunde exigențelor de mobilitate uh, pentru persoane și mărfuri. Principala provocare e să definim și să concretizăm noi măsuri pentru a dezvolta uh, transporturi pe bază de energii alternative cu emisii reduse la nivel global și european. În rest, să nu uităm că acest sector contribuie cu o pătrime um, în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și reprezintă gaze care reprezintă principala cauză de poluare atmosferică. Obiectivul este ca până la jumătatea secolului emisiile de gaze cu efect de seră din transporturi să fie sub 60% față de anii 90 și ne dorim ca progresiv să ne îndreptăm către zero emisii. E clar un subiect complex și delicat uh, pe care a trebuit să-l tratez în puține rânduri. Și mai multe tematici sunt uh, abordate, discutate aici, dar și în alte comisii, cum ar fi directiva privind energiile regenerabile, cu privire la biocarburanți sau regulamentul privind omologarea tip și supravegherea motoarelor autovehiculelor, votat acum câteva săptămâni. Eu vreau să mă coordonez cu colegii responsabili pentru a garanta niște soluții concrete și coerente. În aviz se vorbește despre emisia din diferite mijloace de transporturi. Autovehicule, vehicule grele, avioane, aeronave și nave. În ceea ce privește autovehicolele, aici Comisia are patru cerințe. În primul rând, propune o țintă de dioxid de carbon pe kilometru pentru anul 2025 pentru automobilele între 68 și 78 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, iar 115-120 fiind limita la dubițe, la furgonete. De asemenea, se propune un test, o testare realistă în condiții reale, deci pe drumuri, pentru a încuraja de asemenea și distribuirea de vehicule electrice. Se încurajează de asemenea producția de baterii de generația a doua. De asemenea, trebuie să ne ocupăm de asemenea și de sistemul de etichetare, care trebuie să fie mai transparent în ceea ce privește consumul de combustibil. În ceea ce privește vehiculele grele, aici există o lacună foarte gravă. I-am cerut comisiei să elaboreze o propunere în ceea ce privește uh, <clears throat> tragerea la răspundere, în ceea ce privește monitorizarea emisiilor uh, vehiculelor grele și cer ca aceste date să fie date până la sfârșitul anului acesta pentru a avea niște obiective ambițioase pentru perioada 2020-2025. Vă spun că pentru această categorie de vehicule nu există niște limite clare și precise în ceea ce privește emisiile, deși uh, acestea reprezintă cam uh, un sfert din emisiile uh, cauzate în sectorul transporturilor. De asemenea, propunem un sistem de supraveghere a pieței mai transparent să pentru a putea umple lacunele pe care le-am văzut că există în cadrul scandalului Dieselgate. Acum, în ceea ce privește acordul din toamna trecută, acesta, din păcate, nu a fost suficient de ambițios. Și acum, în ceea ce este creșterea neutră cu dioxid de carbon, obiectivul uh, se stabilește doar începând cu anul 2020. De asemenea, e un obiectiv uh, de natură voluntară, deci între 2021 și 2025. Comisia, de asemenea, uh, dorește ca aplicația geografică a sistemului ETS în sectorul aviatic să se limiteze doar la Uniunea Europeană, ceea ce e păcat, deoarece știm că în sectorul aviatic uh, ar fi nevoie de un acord mult mai ambițios. În aviz spun cât de important e să întărim cerul unic european pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și acum sectorul transporturilor maritime. Am reluat ceea ce a aprobat uh, Parlamentul în regulamentul ETS. Organizația Internațională Maritimă nu a atins obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute. Deci, dat fiind că nu avem niște sisteme operabile și comparabile, emisiile uh, de mm, astfel de gaze în porturi și în timpul uh, călătoriilor de nave, deci aceste emise ar trebui să fie incluse în sistemul ITS începând cu anul 2020. Acum, în ceea ce privește carburanții de generația întâi, care trebuie depășiți, am cerut niște obiective mai stricte decât cele din directiva cu privire la energiile regenerabile. Să ținem cont de asemenea și de schimbările care au loc atunci când se modifică destinația terenurilor Trebuie să protejăm de asemenea investițiile existente în acest domeniu și de asemenea cerem să se încurajeze um, includerea pe piață a biocarburanților mai avansați. Trebuie respectată, um, respectate principiile de ierarhizare a deșeurilor și trebuie să respectăm criterii de uh, durabilitate pentru a evita erorile din trecut care s-au făcut la biocarburații de generația întâi. Închei uh, vorbind despre rolul pe care gazul natural poate și trebuie să l joace în um, această tranziție către decarbonizarea transporturilor. Și ca să închei, um, țin să vă informez că voi înainta câteva amendamente la acest text pentru a elabora mai pe larg anumite puncte, pentru a introduce noi uh, sugestii, însă din cauza limitării textului n-am reușit să introduc aceste idei. Dragi colegi, termenul pentru amendamente e uh, 3 mai. Mulțumesc! Thank you, and now... Mulțumim! Acum raportorii din umbră, din partea PP, domnul Lize. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Herr Sofuli, für Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Zofuli, pentru acest proiect de aviz. În, următo- în ultimele luni am ocupat foarte mult de emisii, mai ales la Comisia EMIS și acolo am vorbit și noi de multe dintre punctele pe care le-ați amintit și dumneavoastră, domnule Zofoli. Măsurile emisiilor în circulație sunt foarte importante, pentru că e important să știm ce emit într-adevăr pe stradă mașinile și nu doar în laboratoare. Și de aceea o tehnologie modernă e foarte importantă. Ea este cea care ne poate ajuta să ajungem la obiectivele pe care le avem în ceea ce privește reducerea oxizii, oxizilor de azot, de exemplu, și aceste emisii. Ne dorim ca emisiile să fie scăzute și aici motorii n-ar fi o opțiune. Domnule Zofoli, ne-ați uh, spus că suntem comisia competentă pe fond, facem avizul. Cred că în ceea ce privește colaborarea noastră cu uh, Comisia TRAN și noi cele, cei de la ENVI vom reuși să avem un uh, raport bun. Do- 20% din PIB ține și de politica de industrială. Există această pondere. De aceea e foarte, importantă, e foarte important faptul ca industria și politica de climă să meargă mână în mână. Avem uh, raportul colegului ICOD el de la transport și aici cred că sunt multe elemente care mi îmi dau bătăi de cap în ceea ce privește ownership-ul, de exemplu, și ce se întâmplă cu serviciile de mobilitate pe viitor. E o opțiune pentru viitorul mobilității. Însă nu știu dacă noi, europarlamentarii, trebuie să luăm o decizie sau comisia sau poate e ceva ce trebuie să se reglementeze pe piață. Produsele ajung pe piață și apoi consumatorul este cel care ia o decizie. Sunt convins că noi, politicienii, trebuie să stabilim cadrul pentru o politică inovatoare și durabilă. Însă, eu cred că trebuie că această plănuire nu e totuși cea mai bună dacă vedem cum arată mobilitatea pe viitor și care e procentul de tehnologii moderne pe care ne, ni le dorim. Dar de ce se alege un an, de exemplu 2025 în loc de 2030 și așa mai departe? E ceva realist, putem zice, ne dorim 25% de autovehicule să fie electrice, e nevoie de infrastructură, infrastructură de încărcare și aceasta trebuie să fie dezvoltată. De aceea eu cred că nu trebuie să fim foarte rigizi, ci doar să stabilim acest cadru de reglementare pentru inovare. Cred că um, sectorul aviatic apare într-un, într-o abordare foarte moderată în raportul colegului nostru și ne întrebăm dacă e nevoie de mai, o impozitare mai mare, o reducere la impozitări în ceea ce uh, privește sectorul aerian. Trebuie să ținem cont de concurența la nivel mondial, trebuie să ținem cont de cadrele internaționale pe care nu le putem ignora. Domnule coleg, vorbeați de limite pentru autovehicule de pasageri, 68 de grame. Vedem că trebuie să trecem mai departe, trecem mai departe de testarea în laborator și am ajuns la testarea în condiții reale. Uh, și avem anul 2020. Poate ar trebui, nu ar trebui să avem această argumentare cu grame, ci ar trebui să avem o abordare procentuală pentru reduceri, pentru că ar fi o variantă mai realistă. În ceea ce privește obligațiile, eu cred că ar trebui să nu punem accentul atât de mult pe ele. Cred că calendarul este relativ bun, însă trebuie să ținem cont de ciclul normal al produselor, de când ajung ele pe piață și până sunt utilizate. Poate putem să îi uh, activăm și pe producători. Însă eu cred că nu trebuie să schimbăm anul și să rămânem la anul 2030 pentru că se aliniază și cu obiectivele de la Paris. În ceea ce privește electromobilitatea, e bine, eu cred că nu este lucrul care va rezolva toate problemele, pentru că trebuie să ne întrebăm de unde va veni electricitatea. Dacă ne dorim acest procent, atunci trebuie să ne gândim de unde va veni ace- această energie. Dacă vine din um, energie nucleară și așa mai departe, nu e durabil. Trebuie să vorbim de energie regenerabile. Vă pot da un exemplu din regiunea mea, din Saxonia Inferioară. Acolo avem abordări inovatoare. Din ceea ce rămâne în surplus din energia eoliană și solară, aceasta este metanizată, iar acesta poate fi folosit apoi pentru autovehicole. Cred că trebuie să fim neutri din punct de vedere tehnologic și industria trebuie să aibă ocazia de a cerceta pe diferite direcții ca până la urmă să putem lua hotărârea cea mai inteligentă. Așa că noi suntem foarte deschiși, mă aștept cu nerăbdare discuția cu colegii și sper că vom avea o discuție fructuoasă. Vă mulțumesc! Thank you. And now Mark Demesmacher for ECR. Floor is yours. Mulțumesc acum, acum doamna Demesmacher din partea, domnul eh, Demesmacher din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Zofoli, stimați colegi, Știm că partea sectorului de transport, când vine vorba de emisii, este una foarte, foarte mare. Am auzit cifrele recente date de Agenția Europeană de Mediu, care ne-a confirmat acest fapt. Și, bineînțeles, e una dintre cauzele principale ale poluării aerului în orașele noastre. Poluarea îi îmbolnăvește pe oameni. E mortală. E mortală pentru mediu, pentru oameni și pentru economie. Fiecare dintre noi cunoaștem cifrele înspăimântătoare legate de poluarea aerului. Oamenii care sunt bolnavi și sunt deja slabi, sunt foarte vulnerabili. Foarte mulți cetățeni europeni mor anual din cauza 400 de mii de cetățeni europeni mor anual din cauza calității proaste a aerului. Ne dorim o economie circulară în care să nu se folosească atât de mulți combustibili fosili. Trebuie să reușim să facem transferul spre alte surse. Așa că e nevoie de noi modele și de alte opțiuni inovatoare. Trebuie să creăm un cadru astfel încât toate acestea să poată să devină posibile. Și aici uh, salut comunicarea Comisiei pe subiect. Sunt niște propuneri interesante acolo. Comisia spune spune într-un mod corect că există numeroase șanse în ceea ce privește dezvoltarea de noi opțiuni de mobilitate. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Nu a fost o sarcină ușoară, provocările sunt unele uriașe și există multe lucruri diferite care trebuie să fie acoperite și de care trebuie să ținem cont aici și bineînțeles că lucrurile sunt dificile pentru raportor. Aș dori să-mi aduc un aport constructiv pentru îmbunătățirea textului. Poate că am putea să discutăm despre importanța calității aerului și responsabilitatea societății în ceea ce privește protejarea calității aerului. Probabil că și acest lucru ar trebui să-l menționăm. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de consecvență când vine vorba de recomandările făcute de Comisia EMIS care a prezentat un text care a fost adoptat în sesiunea plenară. Există acolo niște recomandări clare care ar face parte dintr-o abordare mai ecologică. Cred că trebuie să ținem cont de standardele europene, trebuie să ținem cont de condițiile de testare și de informațiile care sunt oferite consumatorilor. Și apoi mai există o legătură făcută cu tranziția care trebuie să se facă spre o economie circulară. Trebuie să ne reamintim faptul că oamenii sunt utilizatori, mai ales când vorbim despre mobilitate. Și trebuie să facem față dezvoltărilor. Comisia noastră trebuie să accentueze cât de important e transportul intermodal și trebuie să spunem că și căile navigabile joacă un rol important. Noi vom depune niște amendamente și aștept cu nerăbdare o cooperare fructuoasă. Mulțumesc! Mulțumim acum din partea ALDE. Are cuvântul doamna Müller. Domnule președinte, vă mulțumesc. În primul rând și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de text. Sunt conținute aici temele cele mai importante în ceea ce privește inițiativele legislative pe care le pregătim sau cu care începem acum. Avem acele limite de emisii, măsur- măsurătorile pentru autovehicule, uh, și apoi și în ceea ce privește includerea sectorului aviatic și cel de transport naval în politica noastră climatică, apoi noile energii folosite um, um, ca și combustibili, doar câteva dintre lucrurile care apar aici. Și apoi mai prin acest um, proiect de text ne asigurăm că Parlamentul poate să își formuleze așteptările astfel. Aș avea o întrebare concretă pe unul din puncte. Partea care ține loc de noi combustibili cu emisii scăzute la aliniatul 14 se cere o o creștere a părții de noi combustibili regenerabili de nouă generație. Să mergem mai departe de propunerea făcută de comisie acolo. Aș dori să spun că produsele secundare care există în acest uh, sector și ar, sunt uh, produse cu conținut proteic foarte important pe, și pentru alimentația animalelor și trebuie să ținem cont că sunt utilizate și în acest fel. Și apoi, un alt aliniat pe care îl salut, îi se cere comisiei în ceea ce privește investițiile în, produ- în producția de biocombustibili, acestea să fie sprijinite. Eu din toate acestea văd o contradicție între cele două aliniate. Poate ni le-ați putea clarifica pe scurt. Uh, Apoi nu vreau să intru acum în detalii, ci voi face doi pași înapoi și voi arunca o privire de ansamblu asupra întregului text. Sectorul de transport are o, are o treime din emisiile existente. Și aici se, e, sectorul e încă depinde încă în proporție de 94% de combustibilii fosili. Și e singurul sector în care emisiile au crescut în ultimul an, cel aviatic. Nu vedem să, nicio schimbare care să survină pe viitor și s-ar putea ca situația să continue așa și în următoarele decenii și anume aceste emisii să se afle în creștere. Însă noi ne dorim să nu se întâmple așa. Ne dorim să decarbonizăm societatea până la mijlocul mileniului. Dar pentru a ne atinge toate obiectivele, aici sectorul transportului trebuie să joace un rol esențial. În dezbaterea legată de energiile regenerabile care să fie folosite pentru mobilitate, aud întotdeauna argumente de ce acesta sau acesta, această energie sau cealaltă energie regenerabilă nu poate fi folosită o provocare foarte mare, una dintre cele mai mari, mai ales în ceea ce privește electrificarea transportului de mărfuri și pe cale rutieră. La aceasta eu cred că avem aceste așteptări legate de electromobilitate, însă cred că rezultatele pe care le avem până acum nu sunt suficiente. Mobilitatea e un lucru foarte complex și trebuie să renunțăm la ideea că există o singură soluție care să funcționeze pentru fiecare parte a problemei. Văd care e discuția, procedura legislativă și urmărind toate acestea, eu am impresia că în acest moment, în ceea ce privește mobilitatea viitorului, ne aflăm într-o politică a pașilor mici și nu știm unde ne vor duce pe viitor acești pași mici. Eu cred că potențialul acestui text nu e în uh, a trage la răspundere legislația existentă, ci de a discuta deja despre detaliile centrale din uh, legislația care urmează să apară. Există această șansă de a putea să avem o privire de ansamblu acum, să vedem unde ne aflăm, unde ne dorim să ajungem în câteva zeci de ani, de ce fel de modificări sistematice e nevoie, astfel încât să ne asigurăm că ne vom atinge obiectivele stabilite pe termen lung. Putem corecta acest curs cu următoarea legislație, însă doar atunci când direcția în care ne îndreptăm ne va fi foarte clară. De aceea eu sper că în următoarele săptămâni ne vom ocupa mai mult de aceste chestiuni și nu de procente și plafoane pe care le tot discutăm și eu aștept cu nerăbdare colaborarea. Cred că și în interiorul Comisiei ITRE și în cadrul industriei avem inovări destul de importante pe care, de care putem ține cont aici. Și dau dreptate domnului Ghize care spunea că e nevoie de timp pentru industria producătoare astfel încât să putem să ne bucurăm de acestea și să ne atingem obiectivele propuse. Vă mulțumesc! Mulțumim și acum din partea GUE, doamna Chilonen. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de aviz unde sunt uh, discutate diferitele feluri de transport pentru reducerea emisiilor, ce e cel mai important, utilizarea tehnologiilor moderne. Politica noastră comună de transport în Europa se bazează în linii mari pe reducerea emisiilor și, și atingerea obiectivelor folosind noi tehnologii pentru combustibil, noi tehnologii pentru vehicule. Însă în ultimii ani am observat că uh, au existat anumite neclarități în industria producătoare de mașini, astfel încât am început să ne punem întrebări legate de ce fel de angajamente și-au luat într-adevăr aceste industrii pentru a scădea emisiile. Eu consider că e necesar să fie reduse emisiile nu doar prin intermediul noilor tehnologii, ci și prin alte modalități. Cea, cea mai eficientă cale pentru a ne atinge obiectivele e să avem un pachet extins de măsuri în ceea ce privește utilizarea terenurilor, transportul public, să se circule pe jos cu bicicleta și politici care să completeze noile tehnologii pentru producerea de energie, pentru vehicule, să se țină cont și de posibilitățile digitale și să se țină cont și de faptul că și prețurile au un impact în ceea ce privește selectarea tipului de mobilitate. Mobilitatea fără emisii de astăzi este legată de prețul scăzut al petrolului acest fapt a încetinit transferul spre mobilitatea fără emisii. Aș dori să le reamintesc colegilor mei că Uniunea Europeană are diferite instrumente de finanțare care permit alocarea unor sume importante de bani. Cred că e necesar ca diferitele programe și diferitele instrumente uh, să aibă finanțare în ceea ce privește proiectele pentru sectorul transportului, în care se promovează transferul spre emisii scăzute sau mobilitate fără emisii. Trebuie să recunoaștem de asemenea faptul că reducerea emisiilor în sectorul transportului rămâne la latitudine națională și chiar la latitudinea politicilor locale și a politicienilor locali. Un rol important îl joacă în zonele urbane, traficul urban, 23% din toate emisiile de dioxid de carbon din Europa vin din transportul public. De aceea cred că E o problemă care ține de politicile urbane, unde Uniunea Europeană nu are competențe. Așa că eu mi-aș dori să văd un rol mai uh, important de coordonare pentru Uniunea Europeană, astfel încât să vedem cum se pot cel mai bine disemina cele mai bune practici existente în transportul urban. Serviciile digitale, digitalizarea au făcut astfel încât este acum posibil să se creeze noi tipuri de mobilitate, care dacă vor deveni mai populare, atunci atunci vom ajunge într-o situație în care nu va mai fi atât de util să deții o mașină. Așa că trebuie să vedem ce fel de potențial există și pe această axă, un potențial de care nu se ține cont în acest raport. De aceea, eu mi-aș dori să oferim mai multă vizibilitate unor astfel de soluții pentru orașe, pentru transportul în oraș și între orașe. Aceste noi soluții facilitează mobilitatea și, de asemenea, și costurile ar fi mai transparente aparente. Mai e un detaliu pe care aș dori să îl uh, subliniez. GPL-ul uh, este luat în considerare pe această perioadă de tranziție. Însă trebuie să ne asigurăm că uh, Infrastructura care este construită pentru terminalele GPL poate pe viitor să fie folosită pentru biocombustibili, dar nu cred că s-a ținut cont de acest fapt în acest raport. Însă eu voi menționa acest fapt în amendamentul pe care îl voi depune și aștept cu nerăbdare colaborarea cu colegii pe aceste chestiuni care Um, mă interesează foarte mult. Sunt aproape pasionată de acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și acum Kit Taylor din partea verzilor. Oh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Zofoli pentru proiectul lui de aviz și să îl felicit pentru abordările pe care le sugerează. Este binevenit apelul la adresa Comisiei pentru uh, uh, prevederea obiectivului de reducere a CO2-ului propus de mine. Uh, de asemenea, sunt binevenite sugestiile pentru testare în condiții reale. Se pare că am concurență din sală. Puteți să vorbiți mai încet, spune vorbitorul? Voi depune câteva amendamente care sper eu că vor completa acest aviz. Sectorul transporturilor din UE este singurul sector care a eșuat în reducerea impactului asupra climei în ultimele decenii. Se pare că au crescut chiar uh, emisiile de CO2 cu 27% din 1990. Acum transportul reprezintă 30% din emisiile din Uniunea Europeană. Așadar, pentru a ne putea îndeplini obligațiile în baza acordului de la Paris, va trebui să ajungem la 0% până în 2050. În plus, acest sector este responsabil pentru 70% din consumul de carburanți în Uniunea Europeană din cauza creșterii explozivile, expro, explozive în domeniul transporturilor rutier și aerian. De, ne aflăm astfel pe o cale pe care nu o putem autosusține, care ne pune în pericol viața, calitatea vieții și sănătatea. Și dacă nu facem schimbări în domeniul mobilității, nu vom respecta angajamentele noastre în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și vom crește dependența europeană de petrol importat și uh, vom risca o criză energetică. Transporturile trebuie să își uh, respecte responsabilitățile și trebuie să internalizăm costurile externe ale transporturilor. De exemplu, um, Uh, faptul că nu se aplică TVA la bilete în domeniul uh, aviației um, și cherosenul duty free sunt uh, contrare principiilor eficiente de transport pe care ni le propunem noi. Știm de asemenea că transportul este o sursă mare de poluare, efectele asupra sănătății fiind probleme cardiovasculare și respiratorii. Înțeleg foarte bine că se dorește reducerea emisiilor care afectează clima în acest raport, dar nu putem rata ocazia de a uh, vorbi despre efectele grave ale poluării aerului. Nu ne miră faptul că o calitate slabă a aerului este reprezentată cel mai bine în zonele urbane, mai ales din cauza folosirii din ce în ce mai mari a motorinei. Organizația Mondială a Sănătății a spus chiar că motorina este uh, car- cancerigenă și tocmai de aceea aș dori să vă rog să vă gândiți la interzicerea motoarelor pe motorină. Nu doar că este înrăutățită cantitatea aerului, dar în Regatul Unit costul cumulativ între 2013 și 2030 al polorii este de 307 miliarde de euro. Până la 80% din cetățenii europeni vor trăi în curând în zone urbane, iar mobilitatea urbană reprezintă 70%, generează 70% din, uh, din uh, agenții poluanți. Și asta arată cât este de urgentă o schimbare către moduri de transport mai sustenabile. Am și ceva mai optimist de spus sunt convins că aceste sisteme urbane de transport sunt, uh, sunt cele mai bune șanse pentru a reduce emisiile. 60% din um, călătorile în mediul urban sunt mai scurte de 6 km. Asta este un motiv bun să, uh, să oferim prioritate mersului pe jos și um, ciclismului în combinație cu car sharing, carpooling și uh, transportul în public și unde se poate uh, transportului pe căli navigabile. Există un potențial imens pentru crearea unor uh, sisteme intermodale durabile de transport. Europa se bazează prea mult pe transportul uh, de marfă rutier. Uh, este nevoie de o îmbunătățire a logisticii și a distribuției în acest domeniu pentru a folosi mai bine infrastructura existentă. Putem astfel să luptăm împotriva ambuteiajelor. Stimați colegi, există un mare potențial de a face bine cu acest raport. Putem reduce și emisiile de CO2 și de alți agenți poluanți nocivi în uh, domeniul transporturilor. Așadar, aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii pentru a atinge tocmai aceste obiective. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Keith! Doamna Evi, din partea FDD. Grație, președinte! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu mulțumesc colegului Tofoli pentru avizul uh, prezentat. Primul comentariu general uh, oglindește ceea ce spuneau și alți colegi. Emisiile din sectorul transportului sunt în creștere și vor fi în creștere. Acestea sunt datele, sunt informațiile pe care le avem uh, din uh, nenumărate rapoarte, inclusiv cele de la Agenția de Mediu Europeană. Și, bineînțeles, Am văzut de asemenea și um, înșelăciunea care a existat în în acest domeniu, așa numitul Dieselgate, pe care, de care tot ne-am ocupat timp de un an de zile în Parlament. De deci, aceea salut cererea de a lansa rapid uh, o procedură pentru emisiile de dioxid de carbon. E o măsură necesară și urgentă. Și de asemenea sunt de acord cu cererea de a bunătăți întregul sistem de control și de conformitate și mm, de a testa automobilele uh, pe stradă. Și, bineînțeles, e important de asemenea să amintesc că, din păcate, factorii uh, de conformitate în elaborarea acestora au reprezentat o decizie politică pentru a da și mai mult timp uh, companiilor producătoare de automobile. Și acest lucru contravine complet datelor reale, um, deoarece tehnologiile existente permit respectarea limitelor, deci nu era nevoie de acest răgaz. De aceea eu sper ca noi în Parlament să ne gândim și mai mult la principiul neutralității tehnologice – da, acest principiu însă ne-a dus pe un drum greșit. În ziua de astăzi nu mai avem cum să ne gândim la, că putem urma orbește acest uh, principiu și să nu uh, încurajăm acele tehnologii care sunt mai curate, cu un impact mai redus. Mă gândesc de pildă la tot ce s-a făcut în legătură cu filtrele uh, de particole la motoarele pe motorină. și mă întreb dacă într-adevăr Comisia intenționează să um, ancheteze ce s-a întâmplat în acest domeniu, dar ce există mult prea multă confuzie. Și să nu uităm că, de fapt, avem informații și evaluări care ne permit să vedem clar că particolele nu sunt practic uh, filtrate și înlăturate, ci doar uh, uh, mărunțite și mai mult. Deci particulele respective sunt mărunțite și mai mult și devin astfel și mai nocive pentru sănătatea umană. Nu se vorbește de asemenea despre poluarea fonică, o problemă foarte gravă care afectează și cauzează nu numărate decese an de an. E clar că și aici putem face mai multe. Și nu sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește includerea în sistemul ITS a transportului aerian și maritim. La ITS uh, ne-am explicat de mai multe ori poziția noastră contrară. Atât pentru sectorul aviatic cât și cel maritim, credem că pot exista alte măsuri mai concrete pentru a soluționa cu adevărat problemele. Un exemplu banal este cel din sectorul aviației emisiile au crescut de-a lungul anilor, fără să se îmbunătățească deloc situația, iar costurile au fost uh, practic uh, suportate de consumatori. Deci noi toți care cumpărăm biletele de avion. Deci consumatorul uh, final este cel care plătește practic hotel ITS. Sunt alte instrumente, alte acțiuni ce pot fi întreprinse, mai ales în sectorul maritim, unde există mari întârzieri în acest domeniu și unde marja de îmbunătățire e enormă. Mă gândesc, de exemplu, și la anumite pârghii fiscale care să promoveze o tranziție către motoarele care funcționează cu combustibil mai puțin poluanți, cum ar fi gazul natural. Uh, și am descoperit că și folosirea de pânze, pur și simplu, o tehnologie destul de veche, ar putea ajuta. Întâmplător am descoperit asta. Și vreau să vă reamintesc încă un lucru pe care mi-ar plăcea să-l, pe care îmi place să-l văd în comunicarea comisiei. Statele membre sunt invitate acolo să elimine uh, subvențiile directe și indirecte pentru sursele de energie fosibile. De Deoarece statele membre și Italia, bineînțeles, continuă să financeze acești combustibili fosili. Tranziția care trebuie să se facă e o tranziție către rețeaua feroviară și către mobilitatea electrică. Și sper ca acesta să fie rezultatul final al avizului la care lucrăm noi. Mulțumesc. Doamna Dornano, din partea ENF, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului Zofoli pentru munca sa și aș dori să aduc câteva amendamente. Sunt pentru hotărârea obiectivelor pentru post-2030 pentru mașini ușoare și furgonete pe baza procedurii uh, WLTP. Totuși, insist pe nevoia de a avea cerințe de conformitate strictă cu uh, experții, cu spusele experților uh, OMS. Aceste, aceasta este instanța care are uh, competența de a acționa în speța. În ceea ce privește procedura WLTP, trebuie să fim uh, atenți la reciprocitatea uh, aplicării acestei noi proceduri în întreaga lume, mă refer mai ales la țările asiatice. De asemenea, sunt pentru stimularea folosirii mașinilor electrice și a bateriilor de ultimă generație. Este nevoie de standarde internaționale în acest domeniu. În ceea ce privește sistemele de afișaj transparente, care trebuie să dea consumatorilor informații fiabile cu privire la emisiile noilor vehicule, cred că aceste sisteme trebuie să fie puse în aplicare pe baza um, cerințelor organizațiilor internaționale competente în domeniu. În ceea ce privește uh, uniformizarea procedurii pentru obiective grele, pentru automobile grele și uh, strategia post-2030. Aici Comisia trebuie să uh, susțină și ea măsuri în baza um, uh, convențiilor internaționale pe care le-am menționat anterior. Apoi, în ceea ce privește transportul ecologic, doresc să se faciliteze invocarea criteriilor ecologice în achizițiile publice. Având în vedere Dieselgate, putem să susținem un sistem global de omologare de tip cu condiția supravegherii Forumului Mondial pentru armonizarea reglementării cu privire la vehicule el este forul, acesta este forul imparțial și competent să acționeze. În ceea ce privește factorii de conformitate pentru emisiile de NOx ridicate, aceștia trebuie, pot să fie reexaminați, dar doar atunci când sunt asigurate, când este asigurată uh, aplicarea normelor uh, internaționale. Domeniul aviației poate să contribuie la obținerea obiectivelor climat- atingerea obiectivelor climatice uh, și obiectivelor agendei 2030 în cadrul um, um, OACI, care este organizația care are legitimitatea de a uh, acționa în aceste scopuri. Trebuie de asemenea să ținem cont de prevederile OMI în ceea ce privește reducerea um, emisiilor în porturile internaționale. Obiectivul este decarbonizarea pe termen lung în sectorul transporturilor. În același timp, acest lucru nu trebuie să se facă fără consimțământul statelor în, care sunt în cadrul structurilor internaționale legitime să acționeze în domeniu. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, având în vedere constrângerile de timp. Voi lua două măsuri. În primul rând, voi închide lista de vorbitori cu domnul Eichhout și voi limita uh, timpul la un minut și jumătate. Doamna, doamna de la ea are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Totuși, aș reveni asupra problemei biocarburanților. Sunt de acord cu privire la nevoia de a păstra investițiile existente, însă a, poziția sa nu este compatibilă cu cea referitoare la carbonații de primă generație. Acești carburanți, mă refer aici la cel pe bază de rapiță, este, sunt o metodă de a garanta o, o oarecare independență uh, față de uh, proteinele care sunt importante astăzi sub formă de uh, OMG-uri. Uh, Apoi, în ceea ce privește economia circulară, practic cu aceste culturi creăm uh, proteine și creăm și biocarburanți, deci ne aflăm într-o logică perfectă a economiei circulare. Însă acești biocarburanți sunt pentru agricultori o metodă de a își completa veniturile lor foarte slabe. Aș dori să spun în încheiere că acest raport, eliminând uh, biocarburanții, el anticipează dezbaterea care va veni cuvânt, uh, curând cu privire la uh, regulamentul pentru energie regenerabilă. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Doamna Schreier, mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și raportorului, domnul Zofoli. Cred că trebuie să facem o diferențiere între sectoare. În al patrulea pachet, Comisia trebuie să aibă criterii de diferențiere foarte clare. Nu putem să permitem mașinilor să depășească pragurile, în vreme ce impunem uh, sacrificarea câtorva mii de vaci în sectorul agricol. Deci trebuie să facem o distinție în funcție de sector. Apoi, nu putem să penalizăm navigația maritimă care trebuie să facă față concurenței internaționale. Din potrivă, trebuie să ajutăm acest sector. Eu mă gândesc acum la anumite țări în care transportul maritim <coughs> trebuie să se confrunte cu o concurență feroce uh, la nivel internațional. Deci eu mă gândesc la măsuri care să nu aducă prejudicii um, transportului maritim la nivel european. De Apoi, în ceea ce privește calitatea aerului, uh, în zonele maritime este aceeași ca și în zonele nu este aceeași ca în zonele urbane, deci nu trebuie ca aceste zone maritime să suporte aceeași povară reglementară. Deci nu înțeleg de ce domnul raportor dorește să pedepsească transporturile maritime. Mi se par nejustificate prevederile sale și voi prezenta amendamente în acest. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor. Domnul Balțu. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vă dați seama, este vorba despre un subiect foarte important în Uniunea Europeană. Emisiile de gaze cu efect de seră, 25% dintre acestea provin din domeniul transporturilor. Vehiculele electronice sunt foarte importante în reducerea emisiilor, însă trebuie să creăm și condițiile necesare pentru folosirea lor. Avem nevoie de stații de încărcare, de infrastructura necesară și așa mai departe. Trebuie însă să ne întrebăm cât de curată este această energie pe care o folosim în mașinile electrice. Pentru că energia cu, pe care o folosesc aceste vehicule vine și ea de undeva. De unde? Germania ar trebui să fie lăudată pentru că 45% din energia electrică folosită de aceste mașini provine din surse eoliene și solare. Însă în rest se folosește termoenergie. Deci, Energia electrică foarte rar este energie curată. Să ne gândim la bicicletele de la aeroportul din Bruxelles, um, unde uh, te dai pe bicicleta aceea staționară și generezi energie. Aceea este energie curată. Așadar, dacă dorim să um, facem ca mașinile electrice să fie folosite mai des, dacă dorim să încurajăm folosirea lor, atunci trebuie să vedem de unde vine energia și să ne asigurăm că e curată. În plus, avem nevoie să ne gândim că și energia nucleară este o sursă de energie. Pentru că centralele nucleare pot și ele să contribuie la uh, crearea de energie curată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un minut și jumătate nu e mult. S-au spus deja foarte multe, însă vreau să reacționez și eu. S-a discutat despre emis și foarte bine, pentru că avem această uh, acest fapt pentru că ne dorim să fie reduse emisiile de, emisiile de dioxid de carbon, dar și în ceea ce privește emisiile de noxe și la acestea trebuie să fim foarte atenți. Și e nevoie de legislație existentă care să fie pusă și în aplicare. Numai așa vom reuși să facem mult mai multe pentru mediu. Al doilea punct, în ceea ce privește spațiul aerian european. Vedem că există această uh, propunere, dar nu se face nimic pentru că există uh, tot felul numărul de impedimente și acest, acest conflict acum în ceea ce privește Regatul Unit și Gibraltar. Mi se pare absolut ridicol ceea ce se întâmplă. S-a vorbit de digitalizare, de sisteme inteligente de transport, economia de partajare. Cu acestea se pot face foarte multe, însă trebuie să fim foarte atenți și să le sprijinim din punct de vedere politic și să avem un cadru politic corespunzător. Domnul Keith Taylor ne vorbea despre mobilitate și noile tehnologii și cum putem să ajungem la la reduceri importante de emisii de dioxid de carbon, însă trebuie să fim foarte atenți și la zonele îndepărtate. Apoi, strategiile pentru transport curat. Infrastructura e foarte importantă și infrastructura transportului și GPL-ul și apa, de exemplu, acidul, toate acestea sunt importante. Apoi, bineînțeles, transportul naval, transportul aerian și acestea sunt foarte importante. Sunt parte din obiectivele de dezvoltare ale mileniului și aici e nevoie de investiții. Asta ne-ar ajuta cel mai mult pe mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultimul, dar nu cel din urmă, este domnul Aicaut. Un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Zofoli pentru avizul său pe această temă foarte importantă. Aș dori să subliniez că aici discutăm viitorul mobilității în Europa. Și cred cu tărie că trebuie să fim creativi, pentru că ne gândim la viitor. Și dacă ați văzut cum este organizată mobilitatea urbană în Europa, e bine, luați-vă gândul pentru că totul se va schimba dacă acționăm cum trebuie și această schimbare va fi în beneficiul tuturor locuitorilor din mediul urban. Și atunci când vorbim despre stabilirea unor obiective pentru mobilitate, asta înseamnă că trebuie să scă- scăpăm de aceste motoare cu uh, ardere internă foarte ineficiente și foarte poluante. Și nu putem să schimbăm aceste sisteme Uh, sperând să se autoregleze piața cumva. Întreaga infrastructură de combustibili fosili a fost construită prin sprijin politic, deci dacă dorim să schimbăm acest lucru, avem nevoie de politici stricte. Ultima mea remarcă se referă tot la obiective. Gândiți-vă că industria auto a produs uh, foarte multe mașini mari, grele. Nu o să spun țara, dar să zicem că începe cu G. Însă acum ei promovează ținte uh, pentru uh, această industrie prin care ținte de reducere, prin care va beneficia tot industria auto clasică. Mulțumesc foarte mult! Acum pot să dau 5 minute cuvântul comisiei și îl avem pe domnul Petelvis de la Digi Move uh, prezent alături de noi. Vă rog să fiți succint dacă se poate. Thank you very much, Chairman. Um... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, cu mare mă plăcere mă alătur acestei uh, discuții um, pe marginea acestui proiect de aviz. În primul rând, dau seama că ați citit cu mare atenție comunicarea Comisiei din iulie. Comunicare care conține foarte multe elemente și pe care văd că le-ați consultat. Da, clar ne confruntăm cu o provocare enormă și Comisia încă o dată și-a declarat scopul general de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 60% până în 2050 față de anul de referință 1990. Și acest procent de 60% deci trebuie obținut. Acum, dacă e să vedem cât am redus față de nivelul anilor 90, e bine, procentul e de 20%. Acum, vom avea nevoie de o serie de acțiuni pe care le-am enumerat specific în această comunicare, acțiuni în următorii 2-3 ani. Voi trece în revistă o serie din aceste domenii. În primul rând, Câteva comentarii. Standard de dioxid de carbon pentru furgonete și autovehicole, despre care ați vorbit. Așa cum s-a anunțat în strategie, Comisia pregătește legislația pentru emisiile la autovehicule și furgonete pentru perioada după 2020 și încercăm să încurajăm o tranziție către vehicule cu emisii reduse sau cu zero emisii. Acum vedem care este costul comparativ, o analiză cost-beneficii pentru diferitele mm, opțiuni, să vedem care va fi calendarul. Deci o propunere în curs de elaborare. Bineînțeles, deja s-a luat o decizie pentru a introduce un nou ciclu de testare care va intra în vigoare anul acesta și care va face multe pentru a reduce diferența între nivelul anunțat de emisii și cel real. Deci vom face de asemenea mari uh, eforturi pentru supravegherea pe piață. Acum, pentru vehiculele grele. Comisia și-a anunțat și aici că va propune standarde de emisii în timpul acestui mandat. În primul rând, ceea ce ne trebuie e o certificare a dioxidului de carbon și o monitorizare pentru, autove- pentru vehiculele grele. Și încercăm să sfârșim, să încheiem această propunere legislativă cât mai curând. Unul sau doi deputați au menționat uh, achiziționarea de autobuze fără emisii curate. În ceea ce privește achizițiile publice, e clar că aici putem sprijini tranziția către o mobilitate cu emisii reduse și deocamdată Comisia evaluează, face valori de impact în ceea ce privește directiva uh, vehiculelor curate, se gândește la o eventuală revizuire a acestea și s-ar putea să venim cu o propunere anul acesta pentru a avea o propunere mai uh, simplă și mai clară. Noxele. Factorul de conformitate, după cum ați spus. Cum a spus comisarul Biancovska vom avea o revizuire anuală a factorilor de conformitate. Pentru a avea un factor de conformitate 1 pentru oxidul de azot cât mai repede cu putință și uh, Revizuirea pentru anul acesta, pentru anul 2015, va avea loc pe 31 martie, așa cum s-a făcut, s-a um, promis. Sectorul aviatic. S-a spus foarte mult și despre acest sector. Știți că OACI de la Montreal, organismul care reglementează aviația mondială, a stabilit un um, mecanism bazat pe piață care va fi lansat în 2021 Însă modalitățile acestui mecanism sunt încă pe cale de a fi negociate și din acest motiv Comisia a propus recent să continue oprirea ceasului, să zicem așa, deoarece nu ne-ar ajuta să venim acum cu propuneri, deoarece au loc uh, negocieri internaționale pe această temă. ETS-ul pentru aviație, deci uh, se va menține ca și până acum. Și, vă spun, mecanismul internațional pe care de a fi definitivat. Sectorul naval. Am văzut în proiectul de aviz, care bineînțeles se va, mai, se va mai modifica, am văzut că se sugerează ca și sectorul maritim să fie inclus în ITS începând cu anul 2023. E un amendament făcut Uh, și știu că există și un amendament um, analizat acum de Parlament în legătură cu același lucru. dar vă spun, au loc uh, și um, discuții și negocieri internaționale acum pe aceeași temă. De aceea ar fi contraproductiv să luăm noi o decizie acum la nivel european. De aceea e bine să vedem, să așteptăm să vedem ce se va face în cadrul acestor organizații internaționale și odată ce vom ști toate elementele din partea lor, vom putea veni și noi cu propunerile noastre. Și acum, în ultimul rând, biocombustibilii. Știți că avem o propunere de directivă pe energii regenerabile din uh, noiembrie anul trecut, care încearcă să stabilească un echilibru între producția de biocombustibil pe de-o parte și avantajele acestea, pe de-o parte, dar și pe de altă parte un sistem de protecție pentru a nu uh, încuraja uh, apariția anumitor uh, consecințe neprevăzute legate de producția de biocombustibil. Deci deja Există legislație pe care o analizează Parlamentul. Vor veni și alte propuneri legislative, însă strategia arată deja uh, ceea ce este în curs de elaborare și cred că sunt foarte multe de făcut la toate aceste propuneri pentru uh, a avea într-adevăr o agenda decarbonizării în domeniul transporturilor care să devină reală. Vă mulțumesc. Aș dori să-l întreb pe raportor dacă dorește să intervină pentru o concluzie eventual vreo 30 de secunde. Mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră. Iată, ni s-a confirmat cât de complex, uh, complex este subiectul, cât de pasionant, dar și de sensibil. Cu toții suntem de acord cu obiectivul pe care îl avem. O economie circulară, inovare, o nouă formă de dezvoltare, un nou stil de viață. Acum problema e modalitatea, calendarul, instrumentele prin care vom atinge acest obiectiv uh, pe care îl avem cu toții. E o provocare și la adresa autorităților locale și naționale, va fi nevoie de o alianță între industrie și mediul, operatori economici vor fi implicați și mai ales cetățenii în calitate de consumatori. Asta e de fapt și uh, principala provocare din politică, să găsești un consens între aceste diferite elemente și va trebui să dăm dovadă de curaj și să încercăm să obținem un consens cât mai uh, extins din partea concetățenilor noștri. Vă mulțumim foarte mult. Acum termenul pentru amendamente 3 mai la ora 11, votul în ENVI pe 29 iunie și votul la TRAN pe 25 septembrie și votul în septembrie va fi confirmat ulterior. Acum continuăm cu punctul 12 de pe ordinea de zi, un schimb de păreri cu Comisia și cu EMA în legătură cu impactul practicilor farmaceutice mm, ilegale asupra cetățeni, uh, sănătății cetățenilor. Dau cuvântul domnului Andrei Ris, care ne va prezenta situația. Bună ziua tuturor! Aș vrea să încep cu o scurtă prezentare a domeniului. În domeniul farmacidut uh, medicamentelor, avem, ne dorim uh, medicamente de calitate care să-i ajute pe cetățenii. S-au pus multe întrebări în legătură cu modul de funcționare a sistemului farmaceutic, mai ales în ceea ce privește accesul uh, uh, pacienților la tratamentele inovative. Comisia a propus să analizeze impactul inițiativelor, uh, inclusiv uh, certificatelor de protecție suplimentară, Vrem să evaluăm impactul și disponibilitatea, respectiv accesul la astfel de tratamente. În ceea ce privește legea concurenței, în urma evaluării făcute de Comisie în 2008-2009, Comisia și autoritățile competente au uh, crescut uh, Uh, au sporit eforturile pentru așa numitele cazuri în care trebuie să se plătească pentru întârzieri uh, um, nemotivate. Comisia și-a publicat de asemenea și un uh, al șaptelea raport în legătură cu monitorizarea situației în 2015. raport arată că E vorba aici despre problema brevetelor, despre faptul că uneori legea concurenței poate fi încălcată. Comisia, în iulie anul trecut, a vorbit de asemenea și despre sporirea farmacovigilenței și prin colaborarea cu autoritățile naționale s-a creat o rețea care pregătește un raport pentru a vedea care sunt cazurile de concurență din sectorul farmaceutic. Vorba de cazuri de corupere a medicilor, cazuri care sunt uh, investigate, inclusiv uh, cauze în străinătate care ar putea să ne ducă la Convenția OCDE de, cu privire la coruperea funcționarilor publici. De asemenea, proasta folosirea fondurilor europene de către sectorul farmaceutic sau de către companii. Toate aceste cazuri trebuie mm, sesizate către OLAF. Cazurile de corupție din uh, sectorul uh, farmaceutic sunt uh, monitorizate și sunt de asemenea menționate în cadrul raportului de guvernanță economică. S-a publicat de asemenea un studiu în 2013 pe această temă, studiu care este actualizat. De asemenea, se dorește combaterea corupției în acest sector. Um, uh, e vorba de cazuri de corupție, de lipsă de transparență cu privire la rambursarea costului medicamentelor, de pildă. Industria trebuie să aibă o strategie care să țină cont de nevoile societății. În 2013, Comisia a încurajat o discuție în legătură cu etica și transparență în ceea ce privește răspunderea corporatistă a companiilor farmaceutice. Standarde minime la nivel european au fost stabilite și există un mecanism de implementare la, nivele, la nivel național, mecanism care începe să fie monitorizat. E încurajator să vedem că industria um, a luat în cont aceste principii când și-au revizuit uh, propriile principii de autoreglementare. E tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc. Acum, din partea EMA, profesorul Guido Rafsi, director executiv al EMA. Aveți între 3 și 5 minute, aveți cuvântul Mulțumesc pentru invitație. Bineînțeles, aceste practici uh, ilegale pot avea um, consecințe grave asupra sănătății umane și animale. Practici care pot duce la o uh, încredere redusă a publicului în această industrie. Și de aceea e important să ne protejăm Um, calitatea activității științifice din acest domeniu și să combatem orice comportament incorrect care poate pune în pericol uh, viabilitatea acestei industrie. De exemplu, proprietatea intelectuală și de brevete Uh, nu ține neapărat de uh, competența agenției noastre, mă, însă aș vrea să mă refer la contribuția indirectă pe care o oferim noi um, cu privire la transparență. Uh, Vorba de accesul la documente, acum implementăm um, publicarea cazurilor pentru a contribui la protecția și la preîntâmpinarea unui comportament inadecvat, uh, cel puțin în anumite domenii din acest sector. Au loc inspecții cu privire la integritatea datelor, așa numitele practici clinice corecte, planici, uh, practicile de producție corecte, se fac uh, inspecții uh, în funcție de abordarea uh, pe bază de risc și acum referitor la prețuri. Un alt element propus pentru discuția astăzi noi nu putem influența direct prețurile, însă ne-am gândit că trebuie să facem ceva și în acest domeniu și anume să încurajăm cooperarea cu alți actori pentru ca întregul proces să devină mai eficient și pentru ca prețul la medicamente să fie mai accesibil. E tot ce pot să fac eu în 3 minute, în 4 minute. Un lucru merită subliniat. Accesul la documentație. după primele publicații publice. Avem peste 3000 de pagini în primele luni. 13 produse pot fi, au, și au documentația uh, făcută publică pentru consultare. Am fi putut face mai multe, însă din păcate nu avem suficient personal, însă ne-am luat un angajament clar pentru a promova transparența. Vă mulțumim foarte mult și acum le dăm cuvântul membrilor. Doamna Schreiner Pieric este prima persoană. Voorzitter, dit onderwerp heeft eh, in Nederland heel veel aandacht. En naast de problemen... Vă mulțumesc, domnule președinte. E un lucru foarte important pentru țările de jos și acordăm multă atenție acestui subiect. Am avut probleme cu contrafacerea, însă în același timp am avut și lipsă de medicamente. Am ascultat dezbaterea. Ceea ce vă spun eu devine tot mai mult o problemă. Există pacienți care au trebuit să ia medicamente uh, pentru tratamentul lor și anul trecut au fost forțați să își schimbe medicamentele un lucru care a cauzat multe probleme. Institutul de cercetare olandez a identificat această problemă, s-au făcut studii. 30% dintre pacienți s-au simțit mai rău după ce au schimbat medicamentația cât înainte. Aceste tipuri de practici costă statul și societatea mult prea mulți bani și oferă o imagine proastă industriei. Am și o întrebare. Am discutat subiectul și cu alți oameni. Cum putem să prevenim asemenea situații pe viitor? Ați făcut niște comentarii pozitive, însă eu am o imagine mult mai negativă a situației când îi ascult pe concetățenii mei. Mulțumim, doamna Grostet, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem o dezbatere aici care ne face să fim foarte atenți și foarte exacti. Există laboratoare farmaceutice care se pretează unor abuzuri, unor practici comerciale neloiale. Nu contestăm acest fapt. E o realitate, e un lucru demn de condamnat, sunt niște comportamente care trebuie să fie denunțate. Suntem aici în uh, sfera delictelor. Sunt niște lucruri care sunt, nu sunt legale. Și dacă vorbim de niște practici legale, atunci justiția trebuie să intervină, iar cei vinovați trebuie să fie sancționați. Eu mi-aș dori să insist pe faptul că, din cauza tuturor acestora, nu trebuie să arătăm cu degetul pe toți cei din sector, să discriminăm un întreg sector industrial pentru câțiva. Am văzut cum am reacționat în sectorul automobilistic cu cazul Volkswagen, așa că să fim atenți, pentru că există anumite uh, personaje negative, nu trebuie să arătăm cu degetul întreaga industrie farmaceutică. Avem rolul important pe care îl joacă ea pentru sănătatea pacienților, așa că nu trebuie să cădem în această capcană. Să nu amestecăm lucrurile. Vorbim aici de practici ilicite. Apoi vom discuta despre prețuri, tratamente, durata brevetelor. Însă și pentru aceste domenii avem reguli. Aceste reguli au fost monitorizate și nu trebuie să bănuim pe toată lumea în mod sistematic, pentru că am afectat inovarea. Voi termina imediat, însă cred că e important să insistăm pe subiect. Laboratoarele sunt niște companii care lucrează pentru profit Însă profiturile sunt tocmai cele care le permit să investească foarte mult în cercetare și în dezvoltarea de noi medicamente. Sunt profituri care le permit să atragă investitori și capitalul de care au nevoie pentru inovare, chiar dacă există riscuri în ceea ce privește cercetarea. Ele astfel pot să uh, Uh, reușească să facă cercetare de cele mai înalte standarde. Eu am încredere în Agenția Europeană a Medicamentelor să se asigure că este supravegheat sectorul farmaceutic, însă să nu amestecăm lucrurile, pentru că ar fi foarte grav pentru inovare în sectorul farmaceutic. Vă mulțumim. Trebuie să închid lista vorbitorilor acum. Vom continua cu domnul Pedicini. Vă rog să vă încadrați într-un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu rapid. Cu toții suntem uh, uh, înmărmuriți când vedem cum un laborator farmaceutic e implicat în astfel de scandale, deoarece, da, ne gândim că atunci când ești în industria farmaceutică te gândești la binele celuilalt, Să se pare că doar banul contează. Să din păcate aceste scandaluri nu sunt ultimele și nu vor fi ultimele. Din punctul nostru de vedere, lucrul acesta se cauzează deoarece există această combinație diavolească între profit și sănătate. Sunt două lucruri care ar trebui să fie separate, însă până când nu se va întâmpla asta, nu ne rămâne decât să fim foarte vigilenți și să controlăm ce se întâmplă. Eu aș avea întrebări în legătură cu activitatea EMA. Mă refer la raportul EMA din 2015 cu, cu privire la siguranța vaccinului împotriva uh, virusului uh, papilon, papilom uman. Danemarca a cerut acel uh, raport, acel studiu, deoarece au existat anumite sindrome, anumite mm, efecte secundare care au fost raportate. Uh, un centru de cercetare uh, independent din Norvegia, Norvig Concrane, Center um, a luat legătura cu Ombudsmanul European spunând că, din păcate, Agenția Europeană pentru Medicamente nu este suficient de transparentă. Deci există acum îndoieli în legătură cu, of- cu versiunea oficială a raportului față de cea confidențială, deci au existat tot felul de semne întrebare. Deci mă întreb, cum lucrează grupurile de experți de la EMA? Și în cazul acestui vaccin, statele membre nu au dat informații în legătură cu efectele adverse? Ce s-a întâmplat? Ehm, mulți medici nu vor să uh, semnaleze cazurile de efecte secundare, de exemplu, atunci când uh, uh, este administrat acest vaccin. Da, noi vrem să avem o acoperire cât mai generală cu anumite vaccinuri, însă trebuie asigurată siguranța Uh, acestora. Și aici Emma clar are un uh, rol de jucat. Doamna Cabeson Ruiz, ultima persoană. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, v-aș spune că, uh, pe de o parte, avem temerea de a nu putea stimula inovarea și e foarte periculos să o luăm pe această cale, deoarece pacienții pot vor fi cei care au de pierdut. Trebuie să stimulăm în continuare o industrie farmaceutică puternică, însă și să nu uităm marja de beneficii, de profit atât de mare uh, aici, însă pe de altă parte să nu uităm că riscăm să uh, descurajăm uh, investițiile. Acum, referitor la raportul din 2008-2009, acolo Comisia a arătat Uh, cum funcționează lucrurile, a spus ce trebuie făcut. Și mă bucur că se anunță acea măsură, cum ar fi sub, uh, certificatul suplimentar de brevet. Însă ar vrea să știu dacă vreți să revizuiți implementarea ce se face în ceea ce privește regulamentul uh, cu privire la medicamentele pentru bolile rale. Există, deci, soluții acum pentru aceste boli rare sau vorbim doar despre prețul acestor medicamente? Acum, litigiile care există referitoare la brevetele originale și cele generice, brevetele secundare. Ce faceți aici? Veți uh, avea o strategie pentru uh, intrarea pe piața brevetelor uh, generice care reduc prețul foarte mult. Acum, hepatita C, ce vom face aici pentru a evita uh, apariția mm, din nou a unor astfel de cazuri? Mulțumesc conform uh, calendarului. Pot să dau cuvântul din nou celor de la EMA, conform timpului pe care l-am alocat astăzi. Pentru trei minute puteți să răspundeți la întrebări. Vă rog. Thank you, President. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, În ceea ce privește lipsa de medicamente, cred că avem un rol moderat și cred că trebuie să sprijinim toate, toate celelalte părți implicate în ceea ce privește lipsa de medicamente. O altă întrebare a fost legată de HPV, virusul papilom uman. Știu de acel institut din Norvegia care și-a exprimat poziția. Știu că au depus o plângere la ombudsman. Noi ne-am revizuit materialele, toate mesajele transmise, informațiile pe care le aveam, pot să vă spun că sistemul nostru de farmacovigilență e suficient de robust. Am primit, primim o mie de Alert în fiecare an. Nu credem că există o subraportare din partea statelor membre și profit de această ocazie pentru a vă spune că orice pacient poate să ni se adreseze în mod direct e un lucru foarte bun și numărul de mesaje individuale se dublează de la an la an. Materialele trimise de Institutul Norvegian au fost discutate, transparența există, lucrurile sunt valabile, ei au făcut o confuzie. Există anumite discrepanțe care au apărut pe parcursul discuției. De exemplu, stăm aici, nu suntem de acord cu ceva și încercăm să vedem ce se întâmplă. Exact același lucru s-a întâmplat și în Comisia noastră pentru Farmacovigilență. Au început să analizeze datele care nu sunt de la sine înțelese, vin de la sindromul raportat și un consens pe acesta. Și nu există o legătură directă cu vaccinul pentru virusul papilom. E ceva ce s-a întâmplat după eveniment. 18 milioane de, femei au, de milioane de femei au fost vaccinate Raportul nostru refuză ipoteza că există o legătură între vaccin și virus. Ce facem mai uh, avem inițiative de farmacovigilență activă, astfel încât să promovăm ceea ce facem am, uh, producem 10 astfel de studii în fiecare an. Pentru HPV vedem dacă primim informații suplimentare, putem să intervenim foarte repede. Noi respingem poziția Institutului Nordic de Cercetare și vă spun din nou, e o poziție nu a Institutului care s-a distanțat de acesta, E o opinie științifică care a fost respinsă de toți oamenii de știință implicați. Procesele verbale ale tuturor reuniunilor noastre sunt disponibile. Vă mulțumim și acum am dorit răspunsuri și din partea comisiei, o reacție din partea comisiei, trei minute să spunem. Voi începe cu lipsa de medicamente, un lucru foarte important și în discuțiile cu statele membre. În cadrul cooperării între EMA și șefii agențiilor de medicamente și Comisia Europeană. E adevărat că acest fenomen e în creștere și asta pentru că există schimbări în lanțul de aprovizionare, totul devine global, e un lanț global de aprovizionare, acum există diferite piețe și există uh, feluri diferite prin care ajung uh, medicamentele târziu la pacienți. Noi încercăm să găsim soluții, căutăm uh, calea prin care putem face față acestui fenomen. Unele state pun în aplicare uh, anumite acțiuni pe care ar trebui să le împărtășească și cu ceilalți. Încercăm să colaborăm cu EMA și cu șefii agențiilor medicale. E un proces. Ține mai mult de un proces, nu de legislație. E vorba de practicile existente în accesul la medicamente. Și, bineînțeles, există și o problemă legată de problemele de calitate care există în lanțul de aprovizionare ceva ce este produs în China sau India va afecta accesul la medicamente al pacienților. Nu vreau să spun că vom găsi o soluție facilă. E dificil ca toate părțile să fie implicate, avem și noi soluții de IT care intervin, avem o monitorizare mai bună și putem alarma mai repede statele membre cum să facă față medicamentelor insuficiente. Sub președinția estoniană se va continua acest dosar. Spre sfârșitul anului, președinția va organiza o reuniune în acest context de monitorizare a um, lipsei de medicamente prin folosirea noilor abordări digitale. Doamna Cabezon a avut niște întrebări legate de cum se va continua, cum se vor continua cazurile care există în legislația de competiție. Cum spuneam, Comisia face rapoarte regulate în ceea ce privește uh, practicile existente. În același timp, există o serie de cazuri de concurență pe care luăm decizii. În trei astfel de cazuri am luat decizii de suspendare. Pentru altul a existat o decizie în septembrie anul trecut în care s-a confirmat decizia luată de comisie. Adică noi am încercat să punem în aplicare ceea ce am descoperit în studiu. Cât despre alte legislații, ne aducem aportul și încheiem munca pe care o facem pe acest raport. În același timp, plănuim să prezentăm Parlamentului European un raport în ceea ce privește medicamentele pediatrice în acest an. Dar ne vom continua și munca obișnuită pentru a identifica problemele din domeniu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Am terminat acest punct și trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, o audiere publică în ceea ce privește uh, beneficiile Uniunii Europene în domeniul uh, siguranței alimentare, sănătății publice, mediului. Există cinci agenții care intră aici în joc. Scopul audierii de astăzi e să vedem cum arată situația și să subliniem care e valoarea adăugată pe care Uniunea Europeană și instituțiile sale și agențiile sale, cu munca importantă pe care o fac, pot să se asigură că există standarde înalte de mediu Shield, sănătate pentru cetățenii noștri. Pentru mulți este destul uh, de clar, pentru noi, însă pentru mulți cetățeni europeni încă există semne de întrebare, așa că ar trebui să clarificăm toate aceste fapte. Și acum îi dau cuvântul pentru o prezentare domnului Peter Depus, Green 10 și altor vorbitori Vă voi ruga să vă încadrați în timp, aveți cam 10 minute fiecare pentru prezentările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru uh, această șansă de a ne afla aici. Vreau să-mi încep prezentarea prin a vă spune câte ceva despre ceea ce s-a făcut deja prin politica de mediu. E ceva neobișnuit pentru un ONG ca noi. Noi vorbim de obicei de ce nu funcționează și ce ar trebui să se facă. Însă, în momente ca acestea, simțim că e necesar să evaluăm situația și să începem la ceea ce s-a obținut deja. Mă voi axa pe trei priorități pentru a face această prezentare. Încerc să mă obișnuiesc cu tehnologia. Trei domenii prioritare în ceea ce privește programele de acțiune pe mediu. În primul rând, natură și biodiversitate Ca rezultat a politicilor de conservare în Uniunea Europeană, vedem niște evoluții importante. Există specii care acum nu se mai află pe cale de dispariție. Am văzut o schimbare în ceea ce privește păsările migratorii, care nu mai sunt ucise în sudul Europei. Există instrumente cum ar fi Life Fund care sunt foarte importante pentru a salva de la extinție specii cum ar fi lynxul uh, iberian. Lynxul iberic, mă scuzați. Și mai există și alte specii și habitate protejate. În, sub Natura 2000, siturile care sunt protejate duc la beneficii foarte importante de 9 miliarde de euro pe an și atrag 2,2 miliarde de vizitatori. Vedem că toate aceste evoluții pozitive nu ar avea loc fără politicile Uniunii Europene. Același lucru putem să-l vedem și în domeniul economiei cir- circulare, ecologice. Există ținte obligatorii, măsuri obligatorii, scheme de sprijin, energii regenerabile, eficiență, toate acestea transformă sectorul energetic chiar acum și încercăm să economisim cât de mulți kilovați pe oră standarde mai stricte pentru dioxidul de carbon adoptate pentru mașini, pentru furgonete. Toate acestea duc la o reducere a utilizării combustibilului, la un aer mai curat și sunt, uh, duc și la o schimbare de strategie la producătorii auto din Europa. O combinare între politicile de reciclare a deșeurilor și standardele de ecodesign ne duc acum de la o economie circulară spre o economie circulară. Toate acestea se întâmplă și au loc pentru că s-au făcut eforturi în Uniunea Europeană ecodesignul existent și instrumentele de etichetare care există ne vor ajuta să avem 6000 900 de petrojul de energie economisiți vor preveni emisii de 319 milioane de tone de dioxid de carbon, vor fi economisiți 336 de milioane de metri cub de apă potabilă și există și beneficii energetice foarte importante. În domeniul sănătății și siguranței, standardele de calitate a aerului care există deja duc la schimbări foarte importante în orașe, care nu ar avea loc fără aceste standarde. S-au introdus uh, plafoane pentru 2030, există această tendință care continuă. Apoi există standarde care trebuie puse în aplicare până în vinerea aceasta de statele membre, sunt puse din nou sub semnul întrebării amenințate de Germania, dar și aceste standarde ar reduce riscul de deces prematur de la 22.900 la 2600. Regulamentul REACH este cel care ajută la eliminarea substanțelor periculoase și deschide drumul inovărilor. Râurile încep să devină tot mai curate pentru că sunt pentru că metalele grele și substanțele chimice sunt în descreștere, în utilizare. 28. Am observat că atunci când 28 de state membre își pun resursele la oaltă și cad de acord asupra unor obiective comune și când uh, partajează eforturi uh, conform unor criterii măsurabile și obiective, asta face toată diferența. Și putem să facem lucruri împreună pe care singur nu le-am izbuti. Iată, rezultatul este că Uniunea Europeană a devenit un uh, generator de reguli, creatorul de reguli la nivel mondial. Nici o altă entitate, nici o altă țară nu mai are un rol asemănător. Practic, noi generăm inovare, investiții, oferim companiilor um, avantajul uh, primului pe piață și așa mai departe. Și asta contribuie și la stabilirea unui teren egal de pornire în Uniunea Europeană, Uh, pentru că um, uh, ne ocupăm și de chestiunile transfrontaliere. Și, la urma urmei, este vorba și despre drepturile pe care le garantăm cetățenilor și calitatea vieții. Eurobarometrul arată constant că uh, cetățenii apreciază foarte mult eforturile în acest domeniu și își doresc mai multe, nu mai puține. Firește, este, aceasta este o poveste de succes, dar ă, noi suntem o organizație de mediu și considerăm că trebuie să se facă mai mult. Am spus că suntem creatori de standarde noi, Uniunea Europeană, însă problema este slaba implementare a regulilor. De asemenea, există amenințări din partea acordurilor de liber schimb, de pildă, în care regula, reglementările de mediu sunt considerate un obstacol, ceva negativ, care trebuie să fie redus. Sunt considerate o problemă standardele de mediu. Aceste instrumente nu sunt văzute ca ceea ce sunt în cadrul uh, acordurilor comerciale. Sunt un lucru pozitiv, un lucru care ne ajută. În același timp, avem o agendă convenită la nivel global Și aceasta oferă o abordare mai bună pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030. Care este perspectiva 2030? Cred că agenda ecologică europeană a fost o poveste de succes și mai avem nevoie de astfel de povești. Declarația de la Roma de acum câteva săptămâni este un semnal promițător că liderii UE recunosc că un mediu curat și sigur și creșterea susținută și sustenabilă trebuie să, fie, să facă obiectul eforturilor continue. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Nu este suficient ce am făcut până acum. Trebuie să facem mai mult în domeniul schimbărilor climatice trebuie să accelerăm măsurile de tranziție, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt implementate în toate sectoarele, mai ales în agricultură, dar și în aviație, expediții. Trebuie să adoptăm standarde de emisii pentru um, camioane, pentru furgonete. Um, biodiversitatea și um, apele curate sunt amenințate uh, din cauza schimbărilor clima- de schimbările climatice, de uh, practicile abuzive în agricultură și așa mai departe. Trebuie să avem standarde mai stricte și uh, știu că acest, această comisie va uh, vota pragurile uh, pentru îngrășăminte. După părerea noastră, ar trebui să fie 12 mg la kilogram. Este vorba despre pragurile la cadmiu. Este nevoie de continuitate. Atunci când această comisie l-a interogat pe domnul Vela și uh, a spus că uh, poate să facă munca de comisar, dar are nevoie de un nou mandat. Este crucial ca înaintea următoarelor alegeri să vorbim despre uh, uh, noul plan de acțiune de mediu și voi încheia aici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Peter, pentru prezentare și pentru optimismul de care ai dat dovadă la sfârșit. Cred că Următorul vorbitor este din Statele Unite, Todd Stern. Cred că el a fost șeful negociatorilor în domeniul climatic din timpul fostei administrații prezidențiale. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Îmi cer scuze, se aude acum? Spune vorbitorul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei pentru invitația de a vă face o prezentare astăzi. Am mai fost aici la Parlamentul European de câteva ori, am avut întruniri private cu câțiva dintre membrii, dar este prima apariție publică pentru mine acum și mă bucur că mă aflu aici. Vor, vreau să vorbesc despre rolul Uniunii Europene în negocierile internaționale din domeniul uh, climei. Uniunea a fost cel mai important aliat al nostru în cei 10 ani în care a fost trimis special al președintelui Obama. Echipa mea s-a întâlnit cu omologii europeni de zeci de ori și între anii 2009 și 2016 nu am reușit să convenim uh, tot, dar am reușit să cădem de acord asupra unor chestiuni fundamentale, adică măsuri agresive împotriva schimbărilor climatice și nevoia unui acord internațional favor, uh, inclusiv și uh, cuprinzător. Însă nu am fost de acord cu privire la orientările partajate. Nu cred că acestea ne vor ajuta să găsim un teren comun. Avem acest acord istoric de la Paris și acesta nu ar fi fost posibil fără contribuția istorică a Uniunii. Rolul Uniunii a fost esențial în uh, progresele pe care le-am făcut. Au existat câțiva pași înapoi, dar facem progrese în continuare. Nu este niciun secret că situația noastră politică a fost mai vola- în ceea ce privește schimbările climatice, a fost mai volatilă în Statele Unite decât în Europa, mai ales și nu doar în ultimele câteva luni. Consider că, privind lucrurile în context american mai larg, au avut totuși loc progrese în țara mea și sper și sunt încredințat că lucrurile vor merge bine cu timpul. Cu toate acestea, faptul că avem un partener de nădejde în Uniunea Europeană, în ciuda guvernelor care se schimbă, a fost foarte util în ultimii ani. Întotdeauna am știut, lumea a știut întotdeauna că putem să contăm pe Uniunea Europeană întotdeauna, pentru că Uniunea a rămas um, angajată în uh, misiunea aceasta fundamentală pe care am um, angajat-o, uh, pe care am convenit-o în 1992, în tratatul de atunci. De asemenea, Uniunea a fost o voce puternică uh, pentru măsuri ambițioase în negocierile pentru uh, apărarea climei împotriva schimbărilor climatice. A oferit un exemplu prin propriile măsuri uh, luate la nivel uh, european um, și a insistat mereu pentru măsuri ambițioase, de exemplu, uh, obiectivele inițiale, țintele inițiale, uh, obiective pe termen lung, cicluri de 5 ani. Uniunea a jucat un rol foarte important în negocierile de la Durban din 2011. În timpul acelui an și la COP-ul din Durban, uh, Uniunea a construit uh, o coaliție a țărilor care au cerut măsuri uh, prompte și ambițioase pentru a negocia noul acord care ne va duce dincolo de 2020. La conferința din 2011, Regulile care se aplicau tuturor țărilor au fost negociate la Copenhaga și uh, Cancun în 2009 și 2010, însă acestea acoperea doar perioada până în 2020. Un început important, dar nu destul de ambițios. În Durban, Uniunea Europeană a condus o coaliție care avea uh, ambiții asemănătoare, statele insulare, uh, țările progresiste din America Latină și câteva țări uh, puțin dezvoltate, slab dezvoltate. Această coaliție a fost o forță uh, care a dus la un mandat de negociere pentru un nou acord, numită platforma uh, Durban, în cele din urmă. Patru ani mai târziu, această coaliție a uh, ajutat la atingerea, la semnarea acordului de la Paris. Cred că sunt prima persoană care folosește aceast, acest termen de coaliție cu ambiții înalte, dar Uniunea Europeană um, a fost prezentă la crearea acestei coaliții în 2011. Nu ar fi existat această coaliție fără Uniunea Europeană. De asemenea, Uniunea a cerut întotdeauna reguli uh, Suficient, în ceea ce privește acordul de la Paris. Acest tratat are o structură uh, de jos în sus și determinată la nivel național. Și uh, cu ajutorul Uniunii Europene am uh, ajuns la, aceste, la această structură. Însă o arhitectură, nu poate să, o arhitectură solidă nu poate să fie de jos în sus. Este nevoie de obiective transparente și așa mai departe, de implicarea tuturor părților. Uniunea Europeană este o alianță de multe state. Și asta a ajutat în rolul său uh, de lider de coaliție. Cu siguranță, um, toate statele care au uh, colaborat cu Uniunea Europeană au, um, au jucat un rol important. Mă refer aici la Regatul Unit, Franța, Germania și statele nordice, Spania, Italia, Polonia, au avut contribuții importante. Dar Uniunea Europeană vorbea în numele unei comunități de națiuni puternic, o comunitate puternică uh, și uh, influentă și nicio națiune singură nu putea să se ridice la acest nivel. Uh, îmi amintesc că um, au existat frustrări, au existat dificultăți de coordonare și eu chiar am avut coșmarul pe vremea aia, însă rezultatul a fost unul extrem de valoros. Voi face o observație de încheiere. Nu s-a terminat totul cu acordul de la Paris. Este nevoie de etape de implementare în următorii câțiva ani. De exemplu, um, orientări mai detaliate în anumite zone, inclusiv în domeniul transparenței, uh, la această etapă se va ajunge, de fapt se va încheia în 2018. De asemenea, este vorba despre generarea, uh, gestionarea unui dialog de facilitare care va fi un fel de evaluare globală um, a stării de fapt pentru a evalua cum se descurcă părțile uh, față de obiectivele stabilite la Paris. Asta se va întâmpla tot în 2018 și apoi uh, se vor gestiona acele cicluri de 5 ani uh, la care se va face revizuirea. Acest lucru e programat în 2020. Este foarte important ca uh, să se mențină echilibrul esențial al acordului de la Paris. Există fix firește părți cărora nu le-a plăcut niciodată acest echilibru și s-ar bucura foarte mult să se retragă din tratat. Uniunea Europeană este un pilon al angajamentelor pentru mediu și va avea în continuare un rol de important în prezervarea acestui echilibru. Acordul de la Paris a fost posibil pentru că uh, țări și grupuri de țări au uh, Uh, reușit să se pună de acord și să găsească compromisuri. Nu putem să dăm înapoi de, de la rezultatele pe care le-am obținut la Paris. Văd și mă mir că mi-am uh, folosit, uh, că am folosit mai puțin decât timpul alocat. Mă voi opri aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Voi trece acum la următorul vorbitor, care va vorbi despre sănătatea publică. Următorul vorbitor este doamna Nina Renshaw, care este, cred, secretar general al um, Alianței Europene pentru Sănătate Publică. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mă oferiți. Trebuie să știți că în numele Alianței Europene pentru Sănătate Publică îmi um, doresc să continuăm uh, această audiere pe aceeași notă pozitivă. E o sănătatea e o competență recentă, doar 20 de ani, însă în domeniul uh, sănătății deja în anii 80 existau programe Europa împotriva cancerului, împotriva SIDE sau uh, programe de cooperare pentru a combate abuzul de droguri. Uniunea Europeană a identificat și a acționat împotriva amenințărilor din acest domeniu și trebuie să o spunem mult mai clar, trebuie să se știe acest lucru. Sănătatea reprezintă poate cea mai mare poveste de succes a proiectului european și a pieței unice și ar trebui să ne mândrim de asta și ar trebui să așteptăm realizări viitoare în acest domeniu. Însă, haideți să clarificăm lucrurile. Modul de organizare a serviciilor de sănătate reprezintă o competență strict națională printre diferiții actori implicați, nimeni nu cere un serviciu de sănătate comun sau o politică de sănătate comună la nivel european. Deci asta trebuie spus din capul locului. Acestea fiind spuse, Uniunea Europeană are competența de a acționa și uh, asta a făcut-o pentru a asigura continuitatea, sustenabilitatea și um, operarea serviciilor noastre de stabilitate. Prin integrarea europeană s-au obținut multe lucruri benefice pentru sănătate și pentru resursele vitale. Libera circulație a personalului medical, a medicamentelor, a mm, aparaturii medicale și a pacienților. De exemplu, poți beneficia de o transfuzie de sânge într-o altă țară dacă ai dreptul și există niște standarde de siguranță minime și asta datorită legislației europene a drepturilor și protecțiilor care uh, vin în completarea legislației naționale. Însă, piața internă lesnește și comerțul cu produse care pot fi nocive sănătății, cum ar fi um, um, alimentele nesănătoase, alcoolul sau tutunul. Sau, de asemenea, <laughs> o liberă circulație care nu prea ne place, cum ar fi bolile infecțioase, poluarea sau bacteriile rezistente la antibiotice. Deci, pentru a avea o piață uh, unită, trebuie să avem și o protecție unită. Gândiți-vă de asemenea la reacțiile Uniunii Europene la crize de sănătate publice, cum ar fi uh, talidomida, um, plumbul din benzină, boala vaccinei bune sau anumite implanturi de sân care nu funcționau bine. De asemenea, a trebuit astfel să se facă, să se legifereze și în domenii ce nu țin de sănătate, piața internă, agricultura, transportul și mediul. Acum, trebuie să ne dăm seama că și Parlamentul European a avut uh, de jucat un rol hotărător. În primul rând, controlul tutunului. Cadrul de politice europene le-a permis statelor membre să Uh, facă mult mai mult împotriva lobby-ului tutunului. Acum 20 de ani, jumătate din bărbații europei erau fumători. Acum, sub 30% mai fumează. Și țările care au cele mai bune politici de control al tutunului au redus foarte mult rata fumătorilor și a deceselor în rândul acestora. Deci sunt politici care funcționează, salvează vieți omenești și reduc povara asupra serviciilor de sănătate. Din ce ce mai puțin oameni fumează, însă în continuare 700.000 de oameni mor anual din cauza acestea lucru și fie unul din doi fumători va muri prematur din cauza fumatului. Acum, schimbarea climatică și aici Uniunea Europeană, ca și în cazul schimbării climatice și în ceea ce privește tutunul, Uniunea Europeană a avut un rol important în ceea ce privește stabilirea Convenției cadru privind controlul tutunului. Acum, un alt domeniu important, politicile de siguranță rutieră. În 2001, UE și-a stabilit obiectivul de a reduce cu jumătate decesele până în 2010. A scăzut cu 43% numărul de decese, ce înseamnă 10.000 de mii de vieți salvate. Și o parte a succesului se datorează acțiunii europene și a standardelor uh, pentru ca drumurile să fie mai sigure, vehiculele mai sigure și deoarece, de asemenea, uh, se implementează și se pun în aplicare legi cum ar fi purtatul uh, centurilor de siguranță, limitele de viteză. Deci iată cum um, se creează și un spirit competitiv uh, în mod pozitiv în acest domeniu. Un al treilea domeniu la care vreau să mă refer și ce ține de competența acestei comisii, calitatea aerului. Ma un succes deosebit. Aici, um, în ceea ce privește impactul negativ al uh, poluării aeriene, a fost redus cu 30% și al industriei cu 60%. Dieselgate, acum. După Dieselgate, uh, e clar că legile trebuie puse în practică așa cum trebuie și vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră. Bineînțeles că trebuie făcute multe. Poluarea aerului, particulele uh, um, fine, să nu uităm aici și costul asupra economiei care este enorm. Și de aceea e imposibil să ne imaginăm o piață internă care să funcționeze fără protecția consumatorilor și a pacienților o populație sănătoasă e condiția sine qua non pentru o economie sănătoasă și politicile menite să crească durata de viață sunt uh, politici uh, care au un randament foarte mare. Deoarece aceste politici uh, pot crește PIB-ul cu Gândiți-vă că în condițiile actuale un eventual TTIP ar contribui cu maxim 0,51% la PIB. Durata de viață, speranța de viață a crescut recent, cu peste 3 ani pentru bărbați și 2,5 ani pentru femei între 1990 și 2010. Se există mari diferențe între țări și chiar între regiuni. Și există o mare uh, diferență între uh, speranța de viață în Italia sau Lituania. Din păcate, anii în plus pe care îi câștigăm nu sunt neapărat ani pe care îi trăim uh, mult mai sănătoși. Trăim mai mult, însă mm, mai bolnavi. Există multe boli cronice aici. Și, din păcate, în ceea ce privește bolile cronice, diabetul, obezitatea, cancerul și așa mai departe, era nevoie de o strategie care, din păcate, însă nu a fost obținută și nu vom uh, atinge obiectivul pe care îl aveam de a reduce incidența acestor bani. Iar costul uh, acestora este, bineînțeles, enorm alte probleme, inegalitățile în domeniul sănătății. Există o diferență cam de 20 de ani în ceea ce privește regiunile cele mai bune și cele mai proaste. De exemplu, viețile populației Roma sau ale refugiaților uh, sunt cam cu 10 ani mai scurte decât a mm, celorlalți cetățeni. Iar dacă ne gândim la cei fără adăpost, uh, imaginea este și mai uh, întunecată, și mai negativă. Uh, la femei vârsta de moarte este practic de 43 de ani, iar la bărbați de 47 de ani, deci cei care nu au un adăpost. Acum, cercetarea în domeniul sănătății, sănătății. Plus, valoarea Uniunii Europene aici este practic incalculabilă. Au de câștigat uh, cetățenii, pacienții, bugetele naționale, dar și economia, dacă ne gândim la educație și ocupare s-a făcut suficient sau nu pentru a folosi uh, cunoștințele pe care le avem pentru a aplica principiul uh, precauțiunii în politicile noastre. E clar că acum avem Brexitul. Vom vedea exact, e un experiment uh, printre, prin care se va vedea cât de mult valora cooperarea UE pentru uh, Marea Britanie. A început deja un exod al creierilor, al cercetătorilor din industria britanică și din sectorul academic. Cu toții vom avea însă de pierdut dacă nu vom avea expertiza Marii Britanie și facilitățile acesteia în ceea ce privește cercetarea. Trebuie să uh, evităm o dezavantajare și mai mare a cetățenilor din Marea Britanie în urma Brexitului. Știm uh, în ce domenii uh, funcționează mai bine Uniunea Europeană și în ce domenii nu. Gândiți-vă de asemenea și că în domeniul uh, combaterii cancerului, de exemplu, unele țări se descurcă mai bine decât altele. Deci Marea Britanie ar trebui să facă toate eforturile pentru a evita mortalitatea prematură, de exemplu. De asemenea, un studiu arată că două treimi dintre noi își, dorește ca Uniunea, își doresc ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în domeniul sănătății. Oamenii sunt îngrijorați, mai ales în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate. Iată o cale prin care putem uh, restabili punțile cu uh, uh, cetățenii noștri. Oamenii se gândesc direct la impactul asupra vieților și a familiilor lor. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi existat legislația europeană, câte um, scandaluri alimentare ar fi apărut, câte cazuri uh, de decese. Da, au existat aceste reușite, însă există și eșecuri. Bolile cronice, sănătatea mentală, TBC-ul, HIV-SIDA, inegalitatea accesului, obezitatea. În domeniul tutunului s-au făcut mari progrese. Acum obezitatea este practic un front pe care trebuie să se acționeze și să ne gândim de asemenea la o altă amenințare majoră acum, rezistența antimicrobiană. De aceea e important ca Uniunea Europeană să colaboreze pentru a ne proteja sănătatea. Alternativa e de neimaginat. 10 milioane de morți anual până în 2050 eh, din cauza unor infecții ce nu pot fi uh, Uh, vindecate cu antibiotic și țările bogate nu vor fi uh, imune. Deci cei care uh, consideră că au niște servicii de sănătate și le consideră ca fiind date de la sine, nu sunt feriți de rezistența antimicrobiană. Acum să nu uităm că sănătatea reprezintă un element din ce în ce mai pregnat de pe agenda internațională. Se vorbește din ce în ce mai mult despre rezistența antimicrobiană, despre astfel de probleme și cu toții trebuie să ne implicăm în continuare. Vă mulțumesc uh, dumneavoastră pentru tot ce ați făcut până acum și e important să uh, comunicați cât mai mult în legătură cu impactul Uniunii Europene în acest domeniu. Vă mulțumim. Acum în numele agenției EMA, domnul Guido Rasi, directorul acestei agenții. Cinci minute aveți cuvântul, domnule Razi. Uh, yes, I'm very honored to, to be the first uh, MV agency to, to present. Vă mulțumesc, sunt onorat să reprezint Agenția pentru Medicamente astăzi. Mă voi axa, bineînțeles, pe aceasta. Cred că EMA reprezintă un exemplu foarte bun uh, în ceea ce privește beneficiile pieței, pieții unice. Pentru că putem să oferim un mediu unic pentru medicamente sigure și de înaltă calitate în beneficiul pacienților, companiilor și cercetărilor academice o altă plusvaloare, faptul că avem o punere în aplicare, o evaluare, un marketing. Cu EMA reușim să nu reușim să modificăm de 27 de ori același evităm să multiplicăm de 27 de ori același exercițiu. Cred că aceasta este plusvaloarea principală în termen de sănătate publică. Operăm sub un set de reguli, un standard, și beneficiem de o întreagă rețea. De aceea, deciziile, avizele date de EMA Comisiei pentru aprobarea pe piață sunt acceptate în întreaga Uniune. Utilizăm 42.000 de experți certificați. Certificați înseamnă că aceștia sunt verificați în ceea ce privește conflictul de interese și competențele pe care le au aceștia. Ei pot fi, ei sunt disponibili să fie utilizați, să-și dea avizul și să sprijine o decizie finală. Cred că este un mediu unic acesta. Europa are acest avantaj de avea un potențial uriaș de a avea acces la orice fel de expertiză are nevoie și cred că ar trebui să fim foarte mândri de acest sistem. Un al doilea beneficiu e că acest sistem robust despre care am avut deja ocazia să vorbesc astăzi, poate să monitorizeze într-un mod continuu siguranța medicamentelor și după ce le-a fost acordată autorizația. E un lucru deosebit de, de important pentru că avem acțiuni în diferite medii, în diferite sisteme, după testele clinice și de aceea e în beneficiul pacienților. Putem să sprijinim astfel inovarea, prin faptul că reușim să ne uh, aliniem procesele, le facem mai eficiente, mai solide. Îi ajutăm pe dezvoltatori să producă un uh, nivel mai bun de dovezi într-un mod mai eficient. Europa este în prima linie în ceea ce privește implicarea pacientului în procesul de luare a deciziilor. Putem fi de acord că evaluarea beneficiu-risc este pentru pacient elementul cel mai important și anume ce e într-adevăr în beneficiul pacientului, decide pacientul. Mă voi îndrepta spre o concluzie. Pentru a obține toate acestea ne bazăm pe transparență. Transparența este partea cea mai importantă, instrumentul cel mai important pentru credibilitate, pentru încredere și pentru continuarea activităților și promovarea inovărilor științifice. Un al doilea pilon e siguranța medicamentelor, farmacovigilența și deja am putut să vă descriu în detaliu cum acționează sistemul de farmacovigilență. Pentru a rezuma pe scurt, voi spune următoarele. Avem trei surse de informații, pacienții, Uh, cei din mediul de sănătate și companiile. Apoi mai există și standarde pe care le putem impune, promova când avem dubii. E unul dintre cele mai bune sisteme din lume. Prin anumite inițiative promovăm sau încercăm să răspundem la nevoile neîndeplinite medicale care există. Există scheme, cum ar fi schema Prime, care ne ajută pentru a facilita inovarea și medicamente care să ajungă la timp la pacienți și într-un mod eficient. Mulțumesc, vă mulțumim pentru prezentare și munca făcută. Nu ne putem închipui cum ne-am descurcat fără agențiile noastre și acum îi dau cuvântul lui Andrea Amon, uh, director la ECDC. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În mai 2005, ECDC a devenit operațional în capitala Suediei. Pentru prima dată, Uniunea Europeană a pusese bazele unei organizații, care să monitorizeze amenințările sănătății în Europa și răspândirea bolilor. ECDC trebuie să identifice, evalueze și să comunice uh, bolile infecțioase care atacă cetățenii europeni, astfel încât putem să protejăm sănătatea tuturor cetățenilor europeni. De ce a fost fondată agenția noastră? În 2003, uh, când a existat o izbucnire a unei epidemii un focar de infecție, infecție în 2003. Era foarte clar că e nevoie de expertiză științifică, opțiune astfel încât focarele de infecție să fie controlate la nivelul Uniunii Europene. Trăim într-un uh, complex uh, globalizat și și uh, nu, bolile nu cunosc granițe. ECDC-ul colaborează îndeaproape cu uh, organizațiile din întreaga lume din domeniul sănătății. Vă voi da trei exemple despre munca noastră și plus valoarea pe care o aducem. Agenția noastră adună date din toate statele europene printr-un sistem european de supraveghere. Astfel, noi putem să avem o imagine de ansamblu europeană, putem să colaborăm, dat- să coroborăm datele și să vedem care sunt um, modelurile care apar în diferi, modelele care apar în diferitele state membre. Înainte să existe TESI, existau 17 rețele de supraveghere, unde statele membre trebuia să introducă date individual. Acum, ECDC-ul e un ghișeu unic pentru datele de supraveghere a bolilor infecțioase în Uniunea Europeană. Există astfel o eficiență a costurilor și o plus valoare la nivel european. Un al doilea exemplu, în fiecare zi la 11.30 ECDC are o masă masă rotundă unde se discută despre amenințările actuale și noile semnale care vin din Europa și din restul lumii. Bazându-ne pe semnalele detectate prin acest tip de informații epidemice și supravegherea care există și informații care sunt date de statele membre în sistemul de avertizare uh, timpurie. Pe toate acestea, ECDC face o evaluare și o evaluare rapidă a riscului dacă e nevoie, astfel încât există orientări, astfel încât statele membre să poată decide ce fel de decizii trebuie să ia. ECDC-ul uh, îmbunătățește pregătirea statelor membre prin stagii de formare, prin uh, o calibrare mai bună a planurilor existente și prin exerciții de simulare. Pe timpul focarului de Ebola, ECDC a fost implicat în munca de răspuns în Guinea. A lucrat în parteneriat cu statele membre și cu părțile internaționale, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății. Iar mai uh, recent, la febra galbenă în Angola, ECDC-ul a avut o echipă coordonată pe teren în cadrul nou, noi agenții europene recent stabilite. Toate evaluările și Uh, textele CDC se bazează pe cele mai bune date științifice. Nu avem niciun fel de interese politice sau comerciale. Diversitatea europeană duce la o percepție diferită a riscului, atât în cadrul publicului cât și a experților. Cei care iau decizii politice, cei din mediul sănătății, societatea civilă, trebuie să fie implicate în activitățile de comunicare a riscului. Scopul nostru trebuie să fie să ne asigurăm că orice fel de risc riscuri asupra popoarelor europene prin diferitele amenințări la sănătate sunt comunicate și sunt înțelese, sunt prevenite și controlate. Apoi colaborăm îndeaproape cu alte agenții europene, cum ar fi EFSA, EMA și MCDDA. Astăzi, colegii de la EFSA, EMA și ECDC au colaborat la o a doua ediție a raportului comun în ceea ce privește rezistența antimicrobială la oameni și animale, raport care va fi publicat mai târziu în acest an. Lucrând împreună cu experții din întreaga Europa, ECDC-ul reunește toate aceste informații, dezvoltă avize științifice în legătură cu riscurile existente, de la bolile infecțioase. Cred că aceasta este plus valoarea pe care o are ECDC la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum vom trece la ultimul grup de vorbitori. Vom discuta acum despre siguranță și începem cu o prezentare a doamnei Monique Ens de la BEUC Europa. Vă rog, aveți cuvântul afternoon, ladies and you have 10 minutes. Yes, yes, thank you. Aveți 10 minute. Da, mulțumesc. Aștept să apară pe ecran prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. De obicei, încerc să dau un imbold instituțiilor ca să îmbunătățească cadrul pentru consumatori în Uniunea Europeană, însă astăzi, ca și ceilalți vorbitori, am avut o abordare astăzi mai uh, optimistă. S-a spus mult din ce voiam eu să spun uh, și mă voi referi la siguranța alimentară din perspectiva consumatorilor, așadar. Ca observații generale, aș dori să subliniez următoarele. următoarele. Eu lucrez foarte mult pe politicile comerciale și lucrez cu părțile interesate și din alte țări. Și mă bucur foarte mult că sunt consumator european uh, pentru că noi avem cea mai bună plasă de siguranță din lume, fie că e vorba despre alimente, produse farmaceutice, chimice, siguranța produselor și așa mai departe. Firește că totul e perspectivil, dar suntem cel mai sigur loc din lume. Este frustrant, totuși, că există o lipsă de conștientizare la nivelul opiniei publice uh, referitoare la rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană în această, plan, în această plasă de siguranță una foarte ambițioasă de altfel. Așadar, facem apel la instituții, la agenții, dar și la societatea civilă să aibă o, un sistem de comunicare mai bun, să vorbească în afara acestei bule instituționale, pentru ca oamenii din statele membre să știe că această plasă de siguranță se datorează Uniunii Europene. În ceea ce privește realizările noastre, în primul rând, aș dori să spun că aceste realizări se aplică și în alte domenii, nu doar în siguranța alimentară. Avem niște principii comune pe care se bazează legislația noastră. De exemplu, uh, principiul precauției atunci când există incertitudine în știință sau abordarea de la fermă la farfurie când este vorba despre lanțul alimentar. Aceste principii sunt foarte solide și sistemele care se bazează pe ele sunt și ele solide în consecință. De asemenea, lucrul cel mai important, unul dintre cele mai importante lucruri în sistemele noastre este cooperarea între autorități, cu schimbul între autorități, între de bune practici, de date, um, de exemplu sistemul RAS pentru alimente și uh, furaje și asta face ca sistemul nostru să fie cel mai bun pentru consumatori. De asemenea, avem și cercetări comune și la asta s-a ajuns prin punerea uh, într-un fond comun a lucrărilor științifice și cercetării științifice. Asta nu face decât să aducă inovație și dovezi noi uh, pentru consumatorii care, vor să, care sunt interesați uh, de produsele de pe piață. În ceea ce privește mediul, Aș dori să spun un lucru. Peter a vorbit despre beneficiile ecologice ale politicilor euro europene, însă există aici un aspect legat de consumator. Dacă avem o, o eficiență energetică mai bună, asta e bine și pentru mediu, dar este bine și pentru consumatori. Pentru că va fi mai ieftin să se folosească produse eficiente din punct de vedere energetic și este mai bine pentru tine, pentru sănătatea ta, dacă conduci o mașină mai uh, ecologică. Și asta nu știe multă lume. O mașină uh, mai ecologică nu este bună doar pentru mediu, ci și pentru tine ca șofer sau ca pas- pasager. Uh, șoferii, la urmă urmei, sunt primele victime ale, polu- ale poluării aerului. Un alt lucru uh, puțin știut, regulamentul REACH Suntem singurul loc din lume în care consumatorii au dreptul să știe ce produse chimice se află în produsele uh, lor, ce ingrediente chimice. În ceea ce privește sănătatea publică, domnul Razi a spus deja multe despre asta. Aș dori să subliniez un lucru pe care îl luăm de bun. Atunci când călătorim în Uniunea Europeană, avem acces la uh, sistemele de sănătate la nivel transnațional. Asta nu există nicio altă entitate. În ceea ce privește siguranța alimentară, s-a spus deja că avem un sistem de alertă foarte eficient atunci când există o problemă în lanțul alimentar, avem cooperare științifică foarte puternică între experți în cadrul EFSA acest lucru este binevenit, avem controle mai bune uh, datorită autorităților veterinare. Un aspect foarte adevărat în multe domenii, dar și în domeniul alimentar, adică faptul că faptul că Uniunea Europeană are o jurisdicție foarte mare și în domeniul alimentar și asta o, îi aduce o influență mai puternică în negocierile internaționale prin faptul că Uniunea Europeană este un bloc, are o putere de negociere mult mai uh, mare în forurile internaționale. Și asta e adevărat nu doar în domeniul alimentar, ci și în alte teme. După cum am spus deja, și abordarea de la fermă la farfurie este un sistem foarte durabil care previne proliferarea bacteriilor și bolilor uh, purtate în alimente și asta previne și multe scandaluri, din punctul nostru de vedere. O observație de încheiere, firește că există câteva provocări. Prima fiind că ă, piețele se globalizează din ce în ce mai mult și există din ce în ce mai multă presiune pe Uniunea Europeană să, ă, să dereglementeze ă, mai mult pentru a elimina așa zisele obstacole în calea comerțului. Există un adevărat risc ca aceste garanții din sistemul nostru alimentar să fie amenințate uh, din cauză de globalizare, din cauză de uh, tratate comerciale multilaterale, mă refer aici la TTIP, deci cred că Uniunea Europeană trebuie să rămână fermă pe poziții. Noi suntem pentru globalizare și piețe deschise, dar nu cu prețul reducerii standardelor noastre și cu siguranță nu în domeniul alimentar. Aceasta, acest lucru nu ar trebui să fie supus negocierii. Există și o presiune pentru dereglementare și reducerea costurilor pentru industrie. Aceasta este o abordare pe termen scurt, după părerea noastră, pentru că am văzut de-a lungul decenilor că reglementările au dus la inovări, iar uh, și au prevenit și scandaluri. Așadar, pe termen lung, un sistem care nu este supus tot timpul întreruperilor și scandalurilor este mai sustenabil din punct de vedere economic decât unul dereglementat în care trebuie să tot intervii, intervii atunci când există un scandal. Problema este că atunci când ai un sistem uh, Uh, dereglementat și apare un scandal, uh, se socializează costurile. Practic urmează să plătească contribuabilul și nu industria care a creat riscul. Acestea sunt observațiile pe care doream să le împărtășesc cu dumneavoastră și, firește, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări veți avea. Mulțumesc foarte mult! Și, firește, Persoana cea mai indicată să continue este Hubert de Luicker de la Autoritatea pentru Siguranța Alimentară. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc despre 5 aspecte în 5 minute. Îmi cer scuze numele uh, directorului nostru executiv care se află în Japonia, dar din câte înțeleg vă va vizita săptămâna viitoare, deci veți uh, avea ocazia să uh, discutați cu el. Noi facem acest efort cu ajutorul a două organizații surori. Doresc să vă amintesc care sunt competențele noastre. La început am fost o organizație care a fost uh, înființată în urma uh, contaminării uh, cu anumiți patogeni dioxină, suntem uh, și o agenție de reglementare. Doresc să subliniez că avem un rol în domeniul fitosanitar și în domeniul veterinar și um, asta se referă la importuri uh, care pot să ne distrugă mediul și uh, pot să um, Uh, aibă un impact nociv asupra agriculturii. Doresc să subliniez trei aspecte privire la realizările noastre. Firește că se va suprapune prezentarea mea cu peste cele ale colegilor în anumite puncte. În primul rând, expertiza. Fără ajutorul experților din toată Europa nu am fi reușit să realizăm ce am realizat până acum. Acum facem uh, revizuirea documentelor referitoare la aditivi. Am uh, făcut o muncă enormă cu privire la Um, cu privire la uh, plângerile din domeniul sănătății, am avut câteva sute de mii. Uh, investim în mod proactiv uh, în uh, acest domeniu. Finanțele noastre nu permit uh, acest lucru momentan și în, în expertiză mă refer și s-ar putea să nu putem continua. În al doilea rând, cooperarea cu statele membre. Cooperăm cu organizații din statele membre pentru a putea efectua monitorizarea după cum știți, colectăm între 10 și 15 milioane de uh, eșantioane de pesticide în fiecare an și Europa este uh, principala sursă de date referitoare la uh, contaminanți chimici. Ce voiam să spun aici? Adesea cooperăm cu organizații specializate. Săptămâna trecută am fost în țările de jos și unul dintre subiectele discutate a fost un soft de acolo care este foarte util pentru toată Europa cu privire la combinațiile de produse chimice, de substanțe chimice. Însă există și o provocare pentru că ă, există fonduri pentru cercetare referitoare la poluarea aerului Uh, și nu există fonduri pentru aceste softuri care sunt uh, rezultatul cercetării de mentenanță mai mult, pentru mentenanță. Nu știu dacă vom putea rămâne lideri în viitor dacă nu investim și în aceste lucruri. Al treilea aspect este cooperarea cu alte agenții, ECDC sau EMA, și am mai uh, colaborat și cu ECA, ECHA, Um, avem acum o altă rețea de organizații care reunește 13 agenții europene care oferă consiliere științifică în domeniul științelor naturale pentru a contracara problema incertitudinii științifice, de exemplu. Sperăm că putem ca agenții să vă comunicăm datele noastre într-un mod uh, accesibil, astfel încât uh, să nu fie nevoie să fiți experți ca să uh, înțelegeți Uh, datele din domeniu. Uh, de asemenea, avem o colaborare cu alte agenții și centre pentru stabilirea unor noi standard, standarde pentru protocoale de testare uh, care, pentru produsele care nu se testează pe animale. Noi reușim să oferim protecție consumatorilor pentru uh, un cost mai mic decât se crede, însă voi spune din nou că trebuie să uh, ne gândim și la un sistem de fonduri durabile pentru a ne susține eforturile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și după cum ați menționat, o să continuăm cu domnul Guillaume Danset, directorul ECHA. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați <clears throat> cuvântul. Vă voi explica cum uh, colaborăm în Uniunea Europeană pentru a asigura siguranța substanțelor chimice. E o activitate paneuropeană mm, la toate nivelurile. De fapt, cu asta ne ocupăm noi. Și care sunt uh, beneficiile unei astfel de colaborări în ceea ce privește substanțele chimice și industria chimică din Uniunea Europeană. Faptul că vom avea substanțe chimice și produse chimice mai sigure, produse industriale mai sigure pe ansamblu. De asemenea, avem, vom avea, avem cetățenii informați uh, și exigenți care își doresc produse mai sigure. De asemenea, avem companii competitive, lidere la nivel mondial, durabile și faptul că avem o piață unică funcțională pentru substanțele chimice. De asemenea, autoritățile sunt mai eficiente, iar uh, banii publici sunt folosiți mult mai bine în urma acestei colaborări. Plus valoarea practică constă în faptul că noi reușim să luăm decizii și să oferim avize pe baza unei bune calități uh, în mod rapid, transparent, independent, pentru a um, elabora avize uh, fiabile. Suntem un partener fiabil, prin urmare, pentru instituțiile europene atunci când uh, oferim informațiile disponibile în legătură cu substanțele chimice și atunci când colaborăm cu experții din întreaga Uniune Europeană, experți care sunt numiți uh, sau uh, detașați la agenție de către statele membre. Cum putem noi putem co- colabora cu experți din partea diferitelor uh, autorități naționale și acest simplu fapt demonstrează capacitatea noastră de a colabora strâns. De asemenea, la nivel tehnologic, oferim sprijin, software, Uh, pentru companii și pentru instituțiile internaționale sau uh, autoritățile naționale din alte țări. Um, oferim sprijin pentru stocarea de date și pentru a putea face analize de risc a substanțelor chimice. Deci le oferim instrumente care sunt uh, actualizate în mod constant. De asemenea, colaborăm strâns cu toți cei implicați. Avem peste 100 de organizații uh, acreditate în Uniunea Europeană care colaborează strâns cu agenția noastră și ne oferă feedback uh, și um, informații în legătură cu modul în care ar trebui să procedeze agenția. Acum, sistemul RICH, aceste date din sistemul RICH sunt utile și în alte domenii, deci nu doar strict în acest sistem. Și de ce vrem să îmbunătățim constant uh, calitatea datelor disponibile pentru ca acestea să poată fi folosite și în alte domenii, cum ar fi protecția apei sau pentru sănătatea la locul de muncă sau în alte domenii ce țin de sănătate. De asemenea, vrem să stabilim un cadru de previzibilitate pentru companii, alertăm din timp companiile în legătură cu ce substanțe cu chimice urmează să fie retrase sau nu. Deci de la începutul până la sfârșitul acestui proces colaborăm și companiile au nevoie de această colaborare pentru analizarea datelor, de asemenea, companiile trebuie să colaboreze de-a lungul întregului lanț de furnizare și de aceea putem spune că avem o rețea absolut enormă de colaboratori în toate statele membre. Tot cu statele membre Încercăm să identificăm care sunt substanțele chimice ce uh, pot provoca îngrijorări, ce, sunt, ce reprezintă un motiv de îngrijorare. Și odată ce sunt identificate aceste substanțe, încercăm împreună să vedem cum putem gestiona riscurile um, pe care le presupun aceste substanțe periculoase. De asemenea, bineînțeles, um, elaborăm și avize pentru Comisia Europeană în legătură cu aceste substanțe. Și iată cum, printr-un efort comun, avem practic o piață unică uh, pentru o siguranță sporită a substanțelor chimice. Da, acum Business Europe, asociația patronatelor, reprezentată de Alexander Afrem. Deci ce plus valoare oferă Uniunea Europeană pentru dumneavoastră? Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai acestei comisii, vă mulțumim pentru invitația din această după-amiază. Eu mă voi concentra asupra mediului înconjurător. Este domeniul meu de competență, însă voi putea um, reacționa și la comentariile făcute de antevorbitorii mei. Trebuie să vă spun că deja de 10 ani lucrez pentru Business Europe, um, iau legătura și țin prelegeri în fața multor companii de dimensiuni diferite, de la mici companii la mari companii și principalul mesaj e că protecția mediului uh, e ceva ce se regăsește pe agenda companiilor. Da, se vorbește despre schimbare climatică, să același lucru emanabil și pentru calitatea aerului, pentru gestionarea deșeurilor și așa mai departe. Companiile din industrie din întreaga Uniune Europeană uh, fac eforturi de protecția mediului. Și de ce o fac? E bine, din mai multe motive și unul din motive este că aceste companii fac parte din societate și sunt conștiente de responsabilitățile lor. Because it makes sense as well for... Un alt motiv este pentru că uh, îi ajută în, la modul în care își gestionează afacerile. Vorbim aici despre eficiența, eficiența utilizării resurselor, de pildă. Companiile capătă un avantaj competitiv dacă adoptă tehnologii curate, de exemplu, deoarece piețele globale devin din ce în ce mai uh, puternice și mai, și mai dificile. un alt motiv. Nevoia de a respecta legislația. E bine, de aceea companiile întreprind acțiuni și aici, în Uniunea Europeană, știm că avem un achi puternic în ceea ce privește mediul înconjurător. Ne putem mândri în legislația de mediu pe care o avem și aș dori să mă refer la ceea ce spune și colegul de la IBI. Vorbeați despre acea lacună în ceea ce vește punerea în aplicare. Da, într-adevăr știm că trebuie făcute mai multe în ceea ce privește implementarea legilor și aici, bineînțeles, intervine supravegherea piețelor, pieței, printre altele. Țin să subliniez faptul că industria europeană, companiile europene și-au luat angajamentul de a proteja mediul înconjurător. Cum care sunt beneficiile plus valoarea Uniunii Europene pentru protecția mediului. Din perspectiva industriei, principalul mesaj e că uh, atunci când colaborezi ai de câștigat. De ce? Deoarece companiile uh, activează la nivel internațional sau european. Există companii care sunt active peste tot în teritoriul Uniunii Europene, să există și companii mai mici, IMM-uri, uh, care foarte adesea au clienți, furnizori, uh, ce provin uh, nu din doar un singur, dintr-un singur stat membru, ci din mai multe state membre. Deci natura europeană a afacerilor este un factor cheie și de aceea uh, e logic să ai o abordare europeană în ceea ce privește protecția mediului. Și aș vrea să vă ilustrez ceea ce vă spun prin câteva exemple concrete. Nu voi intra foarte mult în detalii, însă e important ca în această dezbatere să avem câteva detalii concrete din perspectiva industriei. Există multe modalități uh, de a vorbi despre plusvaloarea Uniunii Europene în ceea ce privește protecția mediului. Și o modalitate clară, cheie din perspectiva industriei, e să ne gândim la situațiile în care există o abordare europeană și situațiile în care există 28 de regimuri diferite de protecție a mediului. Și tocmai acesta este elementul cheie în această dezbatere, să compari, să compari o abordare europeană și uh, cu eventualitatea unor 28 de regimuri naționale diferite. De ce noi Business Europe credem că abordarea europeană e benefică? și colaborarea benefică, deoarece se elaborează reguli comune, în primul rând, așa cum au spus mai mulți vorbitori înainte. Și aici pot, vă, pot să vă enumerez mai multe exemple. La deșeuri, revizuirea actualului pachet pentru deșeuri, revizuirea în curs a pachetului pentru deșeuri. Se fac foarte multe pentru a ajunge la niște acorduri în legătură cu definițiile ceea ce este esențial pentru industrie, pentru ca ulterior să poți compara și măsura progresul făcut. Un alt lucru, directiva cu privire la evaluările de impact asupra mediului. E ceva esențial pentru industrie, deoarece permite existența unor proceduri comune pentru pregătirea acestor evaluări de impact asupra mediului. Deci, câte, câteva exemple legate de regulile comune. Aș dori să vă mai dau un exemplu menționat și de domnul Stern. Faptul că um, prin Uniunea Europeană avem un glas mai puternic împreună. La nivel internațional, avem astfel uh, un glas mai puternic. Bineînțeles, domeniul în care acest lucru se vede cel mai clar este um, schimbarea climatică și uh, COP21 de la Paris. Noi credem că modul în care au colaborat uh, statele membre și instituțiile a fost hotărător pentru obținerea unui acord. Nu voi intra acum în detalii, domnul Stern s-a referit la acest proces. Însă da, s-a stabilit uh, un acord, însă acum trebuie să ne străduim ca acest acord să fie implementat pe deplin de toate părțile și știm că nu va fi deloc o treabă ușoară. Un al treilea exemplu pe care vreau să-l menționez, colaborare înseamnă, să colaborezi înseamnă uh, că noi, uh, ca Uniunea Europeană, avem o piață mai mare pentru derularea de tehnologie, pentru uh, și din cauza dimensiunilor pieței există și mai multe uh, oportunități, șanse. Se vorbește mult despre economia circulară și știm că miza, de fapt, este dezvoltarea unei piețe a materiilor prime secundare. Această piață este esențială pentru ca economia circulară uh, să prindă bine, să poată uh, înainta. Aș putea menționa și ETS-ul, schema de comerț cu emisii. În loc să ai 28 de instrumente diferite bazate pe piață, avem o piață unică mare a comerțului cu emisii care oferă flexibilitate mai mare pentru a ne asigura că emisiile sunt reduse atunci când uh, costul de a o face e și scăzut. Un alt antevorbitor spunea că are rost să colaboreze la nivel european, mai ales în domeniul cercetării și inovării. Și știm cu ce confruntări ne izbim în ceea ce privește schimbarea climatică și de aceea e nevoie de cercetare, inovare, nu doar din bani publici, ci și din bani privați. Și companiile europene reprezintă cam 65% din banii cheltuiți pe cercetare în Uniunea Europeană. Un element esențial. Multe se fac la nivel național, însă credem de asemenea cu tărie că dacă vrem să stabilim un cadru corect de cercetare în ceea ce privește um, protecția mediului la nivel european, și aici mă gândesc la Orizont 2020, mă gândesc și la schemele de inovare din uh, ETS, deci e clar că aici există clar un nivel european pe lângă cel uh, național, care e absolut esențial pentru dezvoltarea de uh, proiecte de dimensiuni mari și pentru a pune la oaltă companii din uh, diferite țări, uh, din diferite sectoare și de diferite dimensiuni. Deci, iată mai multe exemple. Nu voi intra în mai multe detalii în această prezentare introductivă. Țin doar să menționez faptul că și asta e ceva important în această dezbatere când vorbim despre protecția mediului la nivel european. Știm că o abordare unică pentru toată lumea nu reprezintă întotdeauna soluția cea mai potrivită. De ce o spun? Deoarece cred că e nevoie de un anumit grad de flexibilitate din mai multe motive. Avem 28 de state cu trecuturi diferite, culturi diferite, geografi- situații geografice diferite și așa mai departe. Deci de aceea e nevoie de un anumit nivel de flexibilitate. Și vă pot da exemple. De exemplu, directiva cu privire la emisiile industriale, care reglementează mii de companii și care oferă această flexibilitate în ceea ce privește stabilirea unor standarde europeane, însă permițând un anumit nivel de flexibilitate pentru autoritățile locale și uh, regionale pentru definirea limitelor de emisii. Voi încheia aici spunând că multe s-au făcut pentru protecția mediului la nivel european. Industria și-a dus contribuția și o va face în continuare. pentru a îmbunătăți situația mediului înconjurător. E clar că printr-o colaborare a, obținem beneficii care ar dispărea pur și simplu dacă am opta pentru diferite regimuri naționale fragmentate. Vă mulțumim foarte mult! Următorul vorbitor din partea Comisiei Europene și mă întreb, deci care e plus valoarea pentru mediul înconjurător pentru Secretariatul General? L avem pe domnul Marcel Hag, șef de unitate. Un minut. Nu, nu, nu, nu, nu, doar un minut, glumesc, 10 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica de mediu a Uniunii Europene vine în beneficiu tuturor cetățenilor europeni și aici sunt incluși și cei din Secretariatul General al Comisiei. Vorbitorii din fața mea au, sub, dinaintea mea au um, Au dat deja o serie de exemple în care au arătat beneficiile pe care le are Uniunea Europeană față de măsurile care ar putea fi luate doar la nivel național. Protecția mediului și a sănătății publice e acum un domeniu foarte complex, de aceea avem nevoie de acces la cele mai bune informații. Agențiile europene prezente astăzi aici sunt o dovadă clară a felului în care Uniunea Europeană a reușit să creeze asemenea autorități care să ajute și să pună în aplicare măsuri care să protejeze cetățenii. Doar punerea în comun a resurselor economice și de personal la nivel european a făcut posibile toate aceste lucruri. E nevoie și de acțiuni globale pentru a avea un adevărat efect. Statele membre individuale nu pot să poarte povara întregii lumi pe umerilor și de aceea e foarte importantă această agendă la nivel global și negocierea de acorduri globale. Foarte multe cazuri ne demonstrează cât de eficient a fost Uniunea Europeană în a lua inițiative astfel încât să avem o agendă globală și pentru a ajunge la adevărate îmbunătățiri în ceea ce privește protecția mediului și a sănătății publice. Când Uniunea Europeană, delegații din celelalte mari economii economii ascultă cu atenție, să ne gândim la schimbările climatice. Acționând împreună, vorbind pe aceeași voce, Uniunea Europeană a reușit să creeze coaliții cu uh, aliații săi, astfel încât s a ajuns la acordurile, la acordurile la Paris în 2015. Uniunea Europeană are acest rol de a combate schimbările climatice, rol care, apune, care apare în tratate. Trebuie să se țină cont de obiectivele internaționale și nevoie de măsuri care, prin care să ne asigurăm că vor fi înregistrate rezultate pe teren. În ceea ce privește sistemul ETS, există și acesta, decizia privind partajarea eforturilor și apoi LULUCF-ul. Toate măsurile ne arată foarte clar cum eforturile comune la nivelul Uniunii Europene pot ajuta Uniunea Europeană să se axeze pe o economie cu emisii zero și ne pot ajuta să facem față schimbărilor energetice mondiale. S-a spus de multe ori că poluarea are o dimensiune transfrontalieră și nevoie de astfel de soluții. După decenii de experiență cu legislația europeană în domeniul de mediu, am văzut că reglementarea la nivelul Uniunii Europene, mai degrabă decât reglementarea la nivel național, e mult mai bună atât pentru mediu cât și pentru economie. În afară de beneficiile asupra mediului, intervenția la nivelul Uniunii Europene ajută și piața internă, astfel încât se asigură un teren egal pentru mediul de afaceri și e impulsionate economia de scară. De fapt, multe acte legislative de pe piața internă pentru reducerea barierelor comerciale vin și cu beneficii importante de mediu și de sănătate. REACH, adoptarea legislației RICI a fost un efort colosal și acest lucru l-au spus deja părțile interesate. interesate. Obiectivele erau să fie îmbunătățit nivelul de protecție pe piața internă. Într-o consultare publică recentă, care face parte dintr-o evaluare extinsă a RICI, e remarcabil faptul că toate părțile interesate, industria, ONG-urile și asociațiile de consumatori, sunt de acord că plus valoarea la nivelul Uniunii Europene și faptul că există o abordare armonizată în ceea ce privește substanțele chimice periculoase în Uniunea Europeană e un mare beneficiu. Sistemul de siguranță alimentară al Uniunii Europene impune niște standarde foarte importante, reacționează foarte bine la circumstanțe în schimbare și e un cadru legislativ foarte bun. Mediul de afaceri din Uniunea Europeană poate să înflorească. La fel și Agenția Europeană pentru Medicamente joacă un uh, rol cheie în asigurarea de medicamente sigure, atât pentru oameni cât și pentru animale. Pregătirea pentru crize, gestionarea crizelor sunt alte funcții esențiale care există la nivelul Uniunii Europene, astfel încât cetățenii europeni să fie cât mai bine protejați. Centrul European pentru Prevenirea Bolilor și Controlul lor e foarte important pentru obiectivele legate de sănătatea umană. Mecanismele de avertizare timpurie și mecanismele de urmă urgență sunt cele care protejează Uniunea Europeană de crize alimentare, oferă garanții pe piața internă, oferă garanții în ceea ce privește riscurile asupra sănătății umane, sunt identificate produsele care nu sunt sigure și sunt verificate toate tipurile de produse animale și așa mai departe, vegetale. Apoi, plasarea de aparate medicale pe piață și supravegherea acestor aparate medicale. Și e importantă și cetățenii europeni trebuie să aibă acces la uh, tratamente sigure și eficiente. Schimbul de informație e foarte important pentru a preveni și elimina riscurile la sănătatea publică implanturile de sân și implanturile în șold, care s-au bucurat de atâta atenție, ultimele scandaluri care au avut loc, sunt cele care au deschis calea pentru noi reglementări în ceea ce privește aparatele medicale și aparatele medicale in vitro, care legislația a adoptat acum câteva zile. Cadrul european este un exemplu pentru multe alte jurisdicții care, um, care recunosc marcajul CE. Jurisdicțiile includ nu doar țări cu care Uniunea Europeană are aranjamente de recunoaștere reciprocă, ci și alte state cu care nu avem asemenea aranjamente. Beneficiul UE este mult mai extins și mai răspândit decât piața internă. Să ne gândim la Natura 2000, ca exemplu. E o rețea de 26.000 de zone naturale protejate. Sunt, acoperate, eh, sunt acoperite 20% din suprafețele terestre din Uniunea Europeană, unde sunt aceste habitate foarte sensibile protejate. Verificările de fitness ale legislației ne-au arătat că beneficiile sunt estimate de între 200-300 de miliarde pe an costurile au fost de mult uh, depășite. Trebuie să se facă mai multe pentru a ne bucura de întregul potențial. Planul de acțiune pe care îl va prezenta mai târziu Comisia în acest an, după verificarea de fitness, va include toate părțile implicate de la toate nivelurile și va reprezenta o bază foarte bună în ceea ce privește Natura 2000 și beneficiile acestea pentru oameni, economie, uh, Poluarea aerului e în continuare o mare provocare în multe orașe din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană le impulsionează pe autoritățile locale, regionale și statale să întreprindă acțiuni. Raportul făcut în 2015 pe acest subiect ne demonstrează faptul că europenii astăzi se bucură de aer mai curat și apă mai curată, mai puține deșeuri, reciclează mai mult, asta după patru decenii în care s-a implementat legislație de mediu în Uniunea Europeană. Plus valoarea europeană este bine documentată prin uh, dovezi clare. Uniunea Europeană se află în locul potrivit pentru a-și aduce aportul în uh, sănătatea publică. De exemplu, politica legată de tutun a dus la cele mai stringente măsuri de control din lume. Uniunea Europeană e un actor puternic global în lupta împotriva rezistenței antimicrobiene și există o abordare importantă pentru sectorul uman și animal în Uniunea Europeană. Recent a fost stabilită rețeaua de referință europeană pentru bolile rare. Pacienții astfel vor putea fi diagnosticați mai repede, tratați mai repede prin intermediul acestei tehnologii. În concluzie, domnule președinte, avem foarte multe dovezi care demonstrează beneficiile multiple pe care le are Uniunea Europeană în domeniul sănătății, sănătății alimentare și mediului. Și aceste mesaje importante ar fi foarte bine să fie regăsite și în dezbaterile publice la nivel local și național. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult și acum cred că trebuie să filtrăm cumva toate aceste informații pe care le-am primit și să le transmitem cetățenilor europeni. Acum vom trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri și vor interveni colegii mei. Primul pe lista mea, primii pe lista mea sunt coordonatorii din partea PP, domnul Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor și colegilor care se află în sală. Aș fi vrut să se bucure de mai multă prezență acest eveniment al nostru din partea colegilor, însă mă bucur că dacă am citit bine, pe, dacă am numărat bine PP-ul, e o treime din partid, reprezintă o treime din participanții la acest eveniment astăzi. Aș dori să pun niște întrebări domnului Afre de la Business Europe și domnului Todd Stern. Cred că aceștia au avut intervențiile cele mai bune pe temă. Ne-au spus foarte clar de ce acțiunea europeană este mai bună decât acțiunea la nivel național. Uh, și ce fel de plusvaloare europeană există prin intermediul Uniunii Europene. Am auzit uh, puțin prea multe, da, cumva facem ceea ce trebuie, dar trebuie să facem și mai multe. Și nu putem să punem totul în cârca agențiilor, da, noi uh, Uh, prețuim munca făcută de ele, însă domnule Deluiche, sper că v-am uh, pronunțat bine numele, domnule Deluiche, nu aici e, motiv, e locul în care trebuie să vorbiți despre mai mulți bani. Noi am pus acest punct pe ordinea de zi pentru că există, da, acum acest referendum care a avut loc în Marea Britanie, în, Marea, în Regatul Unit, Regatul Unit va părăsi uh, Uniunea Europeană. În Franța avem pe doamna Le Pen. Dacă doamna Le Pen câștigă, atunci s-a terminat cu UE și atunci nu mai vorbim despre mai mulți bani pentru EFSA, ci atunci va trebui să spunem cum le putem explica oamenilor ce s-a întâmplat, văzând ce s-a întâmplat în Franța. Cum le mai spunem că Uniunea Europeană poate să se descurce mai bine decât un stat membru singur. Și cred că acest discurs trebuie să fie unul accelerat. Și ai rog pe reprezentanții agențiilor să nu mai vorbească despre astfel de lucruri. Da, poate e natural să vorbească și de lucruri tehnice. Voi trece la reprezentanții ONG-urilor prezenți astăzi, cei trei prezenți astăzi alături de noi, pe cel de la, domnul de la Beuc și ceilalți și vreau să le zic să nu vă spuneți ce va, să nu ne spuneți ce v-ați dori. Dacă nu va mai exista UE, atunci nu mai există mai multă protecție pentru consumator și așa mai departe. Avem nevoie de argumente foarte clare. Ce e în joc? Dacă eșuează Uniunea Europeană, ce se întâmplă atunci? Pentru asta trebuie să luptăm, nu pe rafinare, acum ci pe faptul că uh, Uniunea Europeană în acest, toate aceste domenii poate să ajute mai bine decât orice ar putea să facă singur un stat membru. Și de aceea îi rog pe cei trei reprezentanți să fie mai atenți, să vină cu argumente și mai bune pentru discuțiile pe care le putem avea. Celelalte dorințe pe care le aveți le puteți tot prezenta în alte locuri și vom face tot ce ne stă în putință să ținem cont de ele, însă astăzi important e UE, da sau nu? Mulțumim, Peter. Acum doamna Miriam Dali are cuvântul din partea S și de coordonator. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor organizațiilor și reprezentanților agențiilor care au venit astăzi aici și s-au axat pe plus valoarea Uniunii Europene. Din ceea ce mă privește pe mine, mesajul acestei audieri este unul foarte clar. E un mesaj simplu pe care trebuie să îl transmitem și cetățenilor acasă. Împreună, Uniunea Europeană, putem să facem mult mai multe împreună și vocea noastră va fi mai puternică. În acest sens, dacă vorbim despre plus valoarea Uniunii Europene, haideți să fie lucrurile clare. Nu ține doar de audiere, E un proces constant, e o cumulare de factori, a tuturor acestor factori împreună care pot într-adevăr să ducă la o plus valoare a UE. Și această comisie și membrii ei trebuie să promoveze acest fapt în toate sesiunile, pentru că nu avem o sesiune doar astăzi și să avem o serie de sesiuni în care și noi putem să le transmitem cetățenilor ceea ce facem noi aici și plus valoarea Uniunii Europene în întregul ei. Însă acum permite să spun câte ceva despre învorbitorii de astăzi și subiectele atinse. Da, sunt de acord că Uniunea Europeană a avut o voce puternică la negocierea acordului de climă. A fost uh, o trimitere făcută de comisie și de domnul Stern în discuția de astăzi. Cred că uh, dimensiunea Uniunii Europene, dar și po- hotărârea politică pe care o are a făcut astfel încât vocea noastră și poziția noastră puternică pe climă să fie auzită, astfel încât și alte națiuni și regiuni uh, Urmează acum agenda noastră pe climă. Uniunea Europeană a fost aliatul cel mai important al SUA în ultimii 10 ani, ne spunea domnul Stern, care a fost uh, consilier al lui Obama la COP21. Eu cred în continuare și sper cu toată tăria că putem să sprijinim împreună acest proiect printr-o abordare puternică și unită pe care am sprijinit-o cu toții, toate statele membre, Comisia, acest Parlament și sper că și Guvernul SUA. Același lucru este valabil și când vorbim de sănătate, pentru că sănătatea e și a tot mai sus pe programul internațional și eu cred că ne putem apăra poziția și standardele noastre dacă dăm într-adevăr dovadă de unitate sănătate ca europeni. Pentru că sănătatea, un vorbitor spunea, sănătatea e cel mai mare succes al proiectului european. E un lucru interesant, mai ales dacă ținem cont și de competențele limitate pe care le are Uniunea Europeană în acest sector. Însă e un fapt. Integrarea europeană a ajutat la dezvoltarea serviciilor de sănătate în statele membre și legislația europeană a ajutat la diseminarea celor mai bune practici între statele membre. Astfel încât Uniunea Europeană pentru Medicamente este acum un centru de renume mondial în ceea ce privește sănătatea. Aș dori să închei prin a mă adresa Business Europe. O intervenție foarte pozitivă. De ce spun acest lucru? De multe ori oamenii au impresia că mediul de afaceri și mediul înconjurător nu merg neapărat mână în mână. Însă ascultând uh, Business Europe, intervenția lor de astăzi, printre altele, am auzit următoarele. Uniunea Europeană, conducând, e importantă pentru mediul de afaceri. Se dezvoltă reguli comune colaborăm, colaborăm înseamnă că avem piețe mari. E un lucru foarte pozitiv. Și da, sunt de acord că o soluție pentru toată lumea nu e cea mai bună pe toate aspectele și că flexibilitatea e foarte importantă. Însă nu înseamnă că nu colaborăm și nu funcționăm împreună. Și apoi, ultima întrebare. Am putea să o facem singuri prin intermediul statelor membre disparate, fragmentate și nu prin această abordare armonizată și colaborând? După părerea mea, răspunsul e nu. Vreau să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru intervențiile avute și pentru faptul că s-au aflat astăzi aici și sper că vom continua să colaborăm în următoarele luni și în următorii ani. Mulțumim. Mulți spun că nu, Eurobusiness nu discută destul cu angajații. Acum doamna McGuinness, a Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor de astăzi. Cum spunea și Peter Lise și eu așteptam cu nerăbdare această audiere și eu mi-aș fi dorit să văd sala plină, oamenii ascultând prezentările. Dacă am fi vorbit despre un scandal sau o criză, criză farmaceutică, alimentară și așa mai departe, această sală ar fi fost plină de oameni care și-ar fi dorit să intervină. Câteva uh, remarci le-am uh, notat și mă refer acum reprezentantului consumatorilor europeni. A spus, mă bucur că sunt un consumator european, stăm cel mai bine în ceea ce privește siguranța alimentară, siguranța chimică, industria farmaceutică, însă publicul nu cunoaște aceste lucruri. Această lipsă de cunoștință a publicului e foarte gravă, pentru că Uniunea Europeană este cea care a făcut toate acestea. Mă bucur că ați spus acest lucru în public, însă vă rog să faceți mai des. Iar la un mare eveniment în Irlanda, eu am spus că ne-am făcut singur rău pentru că întotdeauna am accentuat factorii negativi. Niciodată nu am luat o pauză cum am făcut-o astăzi pentru a ne gândi și la ceea ce funcționează. Și cum Europa, prin agențiile sale și prin rețelele cu părțile interesate și prin mediul de afaceri mai ales, uh, face ca, fac împreună ca totul să fie bine pentru cetățeni și consumatori. Și în um, reuniunea de astăzi, care sper că a fost uh, transmisă pe internet, e foarte importantă în acest context. De aceea eu mă bucur că am avut această prezentare excepțională, pentru că e nevoie de o altă fațetă a poveștii. Și am început acest proces astăzi și mulțumesc lui Peter Lise că a făcut ca acest lucru să devină realitate. Le mulțumesc tuturor celor care și-au adus aportul. Trebuie să continuăm și cu aceste aspecte. Acum, pentru că tot am luat cuvântul, mă gândesc mult la toate aceste fapte, la faptul că e nevoie de experți, e nevoie să discutăm unii cu ceilalți și că putem să facem mai multe astfel încât să ne îndeplinim promisiunile făcute consumatorilor și cetățenilor. Da, dezbaterea Brexit este una în desfășurare și de aceea trebuie să îi ascultăm pe cei care spun că și Uniunea Europeană și Regatul Unit vor avea de pierdut dacă Regatul Unit iese deplin din Uniunea Europeană. Noi sperăm că nu se va întâmpla așa ceva, pentru că contribuția pe care o a, din cauza contribuțiile pe care o are la cercetare și inovare. Însă, în legislație pe care o va discuta acum SUA. Dacă Regatul Unit vrea să facă parte dintr-un sistem comercial cu Uniunea Europeană, atunci standardele pe care le avem acum și le are și Regatul Unit acum trebuie să fie menținute. Aș dori să știu ce consideră experții noștri uh, legate de acest fapt. Cred că e un punct important pentru fiecare dintre noi. Da, e adevărat și sper că vor putea reacționa experții noștri la această întrebare foarte importantă și acum are cuvântul doamna Kadenbach. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei McGuinness pentru inițiativă. Cred că e o inițiativă foarte importantă. Marea parte a muncii noastre politice în uh, fața publicului e văzută ca un fel de luptă, vedem uh, rezultatele la care nu am ajuns, dar în schimb, ceea ce am reușit să facem, unde am acționat, ceea ce am schimbat, de obicei toate acestea sunt într-un cont de umbră. Și de aceea am această rugăminte pentru comisie, să spun în felul următor, în comunicarea de strategie să facă mai, strategia de comunicare să facă mai multe, pentru că ne spuneau că sunt foarte multe lucruri care au fost făcute, însă nu sunt cunoscute de publicul european. De aceea cred că aici trebuie făcute mai multe pe viitor, la nivel de comunicare. De ceea ce am făcut în diferitele domenii să fie comunicat în exterior pentru că noi tot discutăm, ne întâlnim cu cetățenii noștri, cu alegătorii, dar vedem că spre public noi transportăm doar ceea ce nu ne-a reușit, unde avem probleme, unde avem conflicte și restul rămâne undeva în umbră. Și vorbim de domenii cum ar fi sănătatea, cum am auzit astăzi, în ceea ce privește mediul, domeniul substanțelor chimice toate acestea nu parvin publicului și cred că e ceva de ce trebuie să ținem cont, nu doar pentru următoarele alegeri. Sunt lucruri pe care trebuie să le comunicăm mult mai bine, pentru că cred că aici e o plus valoare pentru fiecare cetățean european. Domnule Peter Lize, sunt de acord și cu poziția ta, însă cred că în ceea ce privește EFSA și cererea de mai multă finanțare e una justificată. Dacă ne dorim să avem o politică credibilă, europeană. Și dacă dorim ca agențiile noastre să facă ceea ce trebuie și le tot dăm însă sarcini suplimentare, atunci trebuie să ne asigurăm că unde există sarcini, există și finanțarea propriu-zisă. Pentru că dacă nu, atunci aceste agenții nu pot să își îndeplinească sarcinile. Și atunci trăim cu această frustrare Vorbesc și ca mm, raportor în ceea ce privește controlele oficiale. Dacă delegăm foarte multe sarcini și apoi ne așteptăm ca EPSA sau Centrul Comun de Cercetare să îndeplinească aceste sarcini, atunci acolo trebuie să existe și resursele de care e nevoie. Pentru că dacă nu, avem aceste așteptări care sunt neîndeplinite ci e ceea ce ni se prezintă mai târziu, ca o chitanță. V-am dat aceste sarcini, asta nu ați îndeplinit. Și dacă nu există personal, nu există finanțarea de care nevoie, atunci, bineînțeles că aceste sarcini nu sunt duse la îndeplinire. De aceea eu cred că e importantă și această cerere de finanțare și de resurse umane și că aici e locul potrivit. Mi-aș dori ca discuții ca cea de astăzi să se întâmple mai des pe viitor, mai ales în ceea ce privește alegerile din 2019. Cred că avem foarte multe exemple pozitive pe care le putem prezenta și cu cât le repetăm mai mult, cu atât avem șanse mai mari să fie luate în serios. Mă gândesc la publicitate, unde fiecare mesaj trebuie să fie uh, repetat de foarte multe ori până când uh, ajunge la consumator. Uh, mai există colegi aici în sală care vor să spună și ei câte ceva. Eu vreau să spun că avem această plus valoare europeană importantă și trebuie să o comunicăm. Mulțumesc! Mulțumim și acum are cuvântul domnul Eichhout. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la discuția referitoare la valoarea adăugată a Uniunii. Le mulțumesc și colegilor că au uh, dat un imbold dezbaterii. A fost o lungă audiere și făcea parte din program, însă, uh, practic, dezbaterea pe asta se bazează, pe care este miza în Europa. Haideți să apărăm ce a oferit Uniunea Europeană, asta s-a spus. Sunt de acord, însă trebuie să asistăm, să vedem și care sunt tendințele în societatea noastră. Sprijinul pentru Uniune este în descreștere, așa că trebuie să vedem și ce poate să facă Uniunea mai bine pentru a ne asigura că sprijinul pentru Uniunea Europeană uh, va crește din nou. Uniunea Europeană nu este considerată o entitate care protejează toți oamenii mai ales oamenii care sunt slab educați și consideră că ies în pierdere de pe urma globalizării. După cum vedeți, în Austria, în Regatul Unit, în Franța, în Olanda, aproape că uh, votul în alegeri și la referendumuri este aproape uh, la egalitate, pentru că oamenii cel puțin jumătate din ei consideră că instituțiile îi dezamăgesc și este o tendință globală. Am văzut asta și în Statele Unite și mă bucur că domnul Todd Stern a recunoscut această tendință în țara sa. Însă, chiar în instituția noastră există probleme care cauzează sau amplifică această tendință. Și întrebarea mea se uh, adresează Business Europe. Există vreo dezbatere în interiorul organizației dumneavoastră care este un pic mai creativă pentru că de la comisie nu ne putem aștepta la așa ceva pentru că schimbările de tratat și toate chestiile astea sunt tabu la Bruxelles. Dar din fericire avem Business Europe care să sperăm că este mai flexibil, mai versatil în gândire. Și vreau să vă întreb dacă uh, dumneavoastră vedeți vreun beneficiu pentru companii în acest cadru despre care v-am vorbit pentru că dacă le arătăm companiilor că există metode mai bune de uh, producție datorită Uniunii Europene, datorită regulilor sale, atunci e bine. Însă, dacă există concurență fiscală, pentru că fiscalitatea nu este în competențele UE, atunci ce se întâmplă? Pentru că Uniunea Europeană a spus că și noi profităm de pe urma concurenței fiscale. Însă, această concurență înseamnă că venitul la bugetele statelor uh, scade și cine va avea de pierdut. Uh, bugetele de asigurări sociale și, implicit, tocmai acei oameni care ies în pierdere de pe urma globalizării. Nu putem să lăsăm să continue această tendință. Trebuie să facem ceva în privința asta, să schimbăm arhitectura Uniunii pentru a avea performanțe mai bune. Eu sper că Business Europe nu apără doar actuala Uniune Europeană, ci deschide și dezbaterea cu privire la uh, îmbunătățirile care pot fi făcute. Asta e întrebarea mea. Firește că mă bucur că este domnul Todd Stern aici. Uh, în, pentru prima sa apariție publică, noi, noi doi ne-am mai întâlnit de vreo două ori. Și aș dori să adresez o întrebare domnului Stern referitoare la niște probleme din Statele Unite. Cum considerați dumneavoastră că va schimba abrogarea uh, legii referitoare la puterea, la um, energia ecologică? Considerați că se vor schimba uh, lucrurile în Statele Unite? Ultima întrebare, referitoare la 2018. Ați repetat acest an și ați vorbit despre importanța sa în negocierile pentru um, combaterea schimbărilor climatice, dar știm că nu vor participa și Statele Unite atunci. Deci știm că promisiunile actuale nu sunt suficiente pentru a respecta angajamentele pe care ni le-am luat referitoare la 1,5 grade. Deci, de unde putem pune presiune pentru a avea um, o poziție de negociere mai ambițioasă și ce rol poate să aibă Uniunea Europeană? Aș dori să aflu care este părerea domnului Todd Stern. Președintele, ultimul vorbitor este uh, doamna Ayuso și am închis lista de vorbitori. Așteptăm răspunsurile experților. Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să le mulțumesc uh, tuturor reprezentanților agențiilor care au venit astăzi aici și le mulțumesc și uh, celor care au organizat această audiere foarte interesantă. Și e clar că agențiile mm, oferă o plus valoare Uniunii Europene și e drept că nici cetățenii nu sunt suficient de conștienți de acest fapt și ar trebui să vorbim mult mai mult despre asta. Aceste agenții produc multe sinergii și activitatea lor este foarte benefică. Aș avea o întrebare concretă pentru directorul Agenției de Mediu. Dumnealui a făcut o aluzie la faptul că la cadmiu a recomandat uh, o concentrație de 20 de miligrame pe kilogram. Aș vrea să știu dacă a făcut o evaluare de risc. Comitetul Științific de, pentru Toxicitate recomandă să se facă o, recomand, o evaluare a riscului înainte de, sa, de a se stabili o limită. Și în noiembrie 2015, același comitet a stabilit că sub limita de 80 de miligrame pe kilogram, cadmiul nu se acumulează în sol. Comisia a luat drept preferință legile din țări precum uh, Austria, Suedia și uh, Finlanda, unde activitatea agricolă e redusă și uh, unde se folosesc fosfați ce provin din zone cu cadmiu puțin. Țările sudul Europei au un sector agricol mult mai mare, iar roca fosfatică provine din alte zone. Concentrarea de cadmiu e mai ridicată. Iar în prezent, uh, practic, la nivel industrial nu există tehnologie pentru a face decontaminare, um, pentru a înlătura cadmiul. Și acum, referitor la lipsa de resurse pentru EFSA. Da, EFSA are foarte mult de lucru, are o povară mare și mai mult, EFSA nu uh, aplică tarife, în schimb alte agenții o fac și o fac pentru a-și uh, crește independența. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră. Trebuie aplicate tarife sau nu? EFSA are probleme pe care alte agenții nu le au, poate că din cauza asta. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și întrebări. S-au pus într-adevăr foarte multe întrebări pentru Business Europe, deci cred că ar trebui să începem cu ei. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă au fost atâtea întrebări chiar pentru noi, însă câteva observații ni s-au adresat. Aș dori să aleg trei aspecte. Din câte am înțeles eu, este o nevoie de o uh, mai bună comunicare cu, ce, cu privire la valoarea adăugată a Uniunii. Și asta cred că este temă de casă și pentru industrie și pentru companiile care au un rol de jucat în această activitate de comunicare. De asemenea, voi reține și uh, propunerile făcute. Apoi doresc să mă refer la întrebarea doamnei McGuinness referitoare la ETS. În contextul Brexit, nu pot să vă dau un răspuns complet. Însă, este esențial să ne asigurăm că, indiferent ce s-ar întâmpla pe termen scurt și mediu, nu vor exista efecte nocive, nocive asupra um, ETS, care trece printr-un proces de reformare în Europa acum și așteptăm uh, rezultatele cu nerăbdare. Din câte am auzit până acum, impactul uh, asupra ETS urmează să fie scăzut. Am o ultimă reacție referitoare la spusele domnului Eichhout. Da, încercăm să gândim flexibil. Dar uh, asta nu este întotdeauna ușor în bula noastră din Bruxelles. Noi ne străduim. Nu voi face nicio altă observație pentru că nu eu mă ocup, de exemplu, de fiscalitate și îmi pare rău că nu vă pot răspunde Și sper că cu asta veți rămâne din prezentarea mea când vorbeam despre protecția mediului. Nu apărăm situația actuală uh, neapărat. Știm că există lucruri uh, care trebuie să fie actualizate, revizuite în uh, mai multe acte legislative din domeniul mediului. Noi cu siguranță ne vom angaja în dezbaterea referitoare la viitorul Europei, care este una multidimensională. Uh, economia, mediul și energia sunt doar uh, câteva aspecte care sunt importante în această dezbatere. Mulțumesc! Um, putem uh, continua acum. cu doamna Goyens. Am reținut și eu spusele dumneavoastră, le voi lua drept tema, temă de casă și cu siguranță dorim să ca uh, munca noastră să aibă un impact în Europa și să fie cunoscută. Referitor la întrebarea domnului Lize, Uniunea Europeană este o piață unică. Dacă renaționalizezi, dacă scapi de Uniunea Europeană, practic mergi în uh, direcția opusă uh, față de tendința actuală Acum piețele se globalizează, se digitalizează. Dacă oferi competențe de supraveghere și reglementare a piețelor din nou uh, autorităților naționale, atunci uh, începe un uh, vârtej care te va trage în jos, pentru că va exista competiție negativă în ceea ce privește regulile, cooperarea între autorități va fi mai puțin eficientă, asta înseamnă că plasa de siguranță nu va mai fi la fel de eficientă pentru consumatori și în cele din urmă vom avea o piață mai puțin fiabilă în uh, care consumatorii vor fi mai avantajați într-o țară decât în alta. Deci toți am ieșit în pierdere. Deci cred că trebuie să prevenim uh, această alunecare pentru că Uniunea Europeană uh, are uh, un nivel de siguranță pe care îl merităm cu toții și cu siguranță, da, dorim din ce în ce mai mult, nu ne aflăm la sfârșitul poveștii, dar nu trebuie să uh, dărâmăm ce am construit în atâtea decenii. Aș dori să spun ceva legat de Brexit, pentru că noi organizăm uh, o conferință la Londra în 11 mai, uh, care se orientează tocmai uh, pe rezultatele pozitive pe care dorim să le obținem pentru consumatori. Uh, în momentul de față vedem că consumatorii britanici riscă să nu mai beneficieze de cadrele europene um, în zonele în care, uh, în domeniile în care uh, legislația europeană este mai benefică decât cea um, britanică. Firește, există și situația inversă. Um, și această pierdere este una uh, cât se poate de dăunătoare pentru ei. Mulțumesc! Și cred că i s-a adresat o întrebare și domnului Stern, uh, invitatului nostru din Statele Unite, așa că tot dacă poți să ne iluminezi. Mulțumesc! A fost o întrebare din partea prietenului meu, Bas Eichhout. Um, care se referea la legislația referitoare la energia curată din Statele Unite și dacă abrogarea acesteia va fi simbolică sau va avea un impact tangibil. Cred că va fi un impact concret. Cred că aici avem de-a face cu un amestec. Am avut parte de beneficii, o reducere de 32% a emisiilor în sectorul energetic, și cred că suntem destul de avansați pe teren. Pe de altă parte, cred că această legislație, această lege a fost proiectată pentru a stimula uh, eficiența energetică și uh, sursele regenerabile de energie și cred că în acest sens vom avea de pierdut. Deci impactul există, cu siguranță. Trebuie să ne gândim că administrația Trump dorește să se concentreze și pe alte acte legislative. Au spus că doresc să uh, reducă și standardele referitoare la uh, producția auto. Uh, s-a modificat uh, mm, pragul uh, referitor la consumul de uh, combustibil. Președintele Obama a promovat niște, o legislație foarte bună referitoare la metan, dar acum aceasta este subminată în actuala administrație. Deci, practic, se dorește foarte mult o, um, o reducere a ambițiilor în toate actele legislative din domeniul mediului. Cred că, um, în mare, impactul va fi unul negativ în timpul administrației Trump, dar nu va fi o inversare totală a legislației existente deja. Cum putem să păstrăm ambiția pentru 2018 și mai departe? În primul rând, cred că este foarte important în contextul dezvoltării și uh, elaborării sistemului de la Paris, tratatului de la Paris, să nu pierdem din vedere niște elemente foarte importante care urmează să fie uh, elaborate referitoare la reguli și sisteme uh, care sunt importante pentru punerea în aplicare a tratatului. Asta le de-a face cu orientări, cu linii directoare care urmează să fie negociate. Acestea trebuie să fie finalizate până în 2018. Cele mai importante au de-a face cu transparența, însă se referă și la contabilitate, finanțe. Și acestea sunt lucruri importante. Dacă nu sunt făcute cu atenție, dacă se pierde echilibrul esențial din tratat, atunci impactul uh, pe termen lung va fi unul negativ. În ceea ce privește chestiunea ambiției referitoare la obiectivele propuse. Aici vom vedea cum uh, se descurcă țările până în 2018 și cred că 2020 este anul în care um, obiectivele, țintele individuale vor fi revizuite și crescute sau nu. Cred că impactul va fi negativ atâta vreme cât Statele Unite nu vor mai juca un rol serios în negocierile internaționale. Adică dacă nu vor mai avea aceleași ambiții. Există deja măsuri puternice la nivel subnațional în Statele Unite, în anumite state, și vom uh, asista la și mai multe astfel de acțiuni. Uh, dar oricum uh, impactul nu va fi același care a fost um, între 2001 și 2008, în care, uh, perioada în care Statele Unite aproape că au căzut de pe hartă în domeniul ecologic. Acum există acțiune din partea societății civile, din partea corporațiilor, reprezentanților economiei reale pentru promovarea energiei curate. Și astea vor continua. Însă, uh, o Americă aflată pe poziții puternice de negociere, uh, pe poziție de lider, îmi cer scuze, în, uh, în negocierile de, în, uh, în domeniul mediului uh, nu va mai fi momentan. Și o altă decizie importantă a președintelui va fi dacă, se va, dacă va retrage uh, America din uh, tratatul de la Paris. Uh, Cred că urmează o reuniune în acest sens în vreo două săptămâni. Am un optimism foarte precaut. Mai mult precaut decât optimist <laughs> sunt. Uh, în privința rămânerii Americii în tratat. Poate că va propune câteva schimbări Există forțe puternice în cadrul administrației care preferă rămânerea în cadrul tratatului. De asemenea, există și um, influența din partea mediului de afaceri, companiilor mari, inclusiv companiilor din domeniul uh, combustibililor fosili. Ar exista uh, un impact negativ foarte mare, impact colateral uh, extrem de negativ dacă s-ar retrage Statele Unite și cred că mediul de afaceri știe asta. Mulțumesc foarte mult, domnule Stern. Doresc să le mulțumesc interpreților pentru că am fost informat că nu vor mai rămâne mai mult de două minute. Dacă trebuie, noi vom mai continua încă 5 7 minute, minute în engleză. Um, vom continua cu experții și reacțiile din partea lor. Nu știu pe cine să aleg. Așa, la întâmplare. Uh, credeți că puteți să răspundeți? Reprezentantul ECHA. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este evident aici lipsa de comunicare și de cunoaștere a muncii noastre în rândul cetățenilor. Noi facem eforturi foarte mari ca să promovăm comunicarea pe cât se poate. Și important este să nu ne oprim în comunicarea mesajelor noastre. Problema e că presa nu prea este interesată de vești bune. Noi avem o colaborare cu presa, presa specializată. Cred că în domeniul meu și în al colegilor există un interes foarte mare din partea presei specializate și consumatorii sunt foarte motivați. Ei vor să știe mai multe cu privire la politicile noastre și impactul lor. Suntem destul de activi și pe rețelele de socializare. De aceea. Pentru ca uh, presa uh, să fie interesată, cred că instituțiile de la Bruxelles trebuie să fie cele care comunică, pentru că au uh, pârghii mai bune. Ați vorbit uh, despre uh, austeritatea bugetară, tăierea de resurse și mai ales uh, în contextul Brexit. M-aș bucura să avem o marjă de manevră mai mare în uh, uh, oferirea de servicii către, să zicem, companii în schimbul unor uh, comisioane uh, și astfel am fi mai independenți și n-am mai depinde atât de mult de subvenții. Și am putea să ne desfășurăm mandatul mai bine. Și cred că ar fi binevenit uh, o asemenea măsură și dacă în, la următorul CFM ar fi deschisă comisia pentru asemenea măsuri, asta ar însemna că ar trebui făcute schimbări uh, la, regulamentul, uh, la regulamentele care uh, reglementează activitatea agențiilor noastre și asta ar fi în beneficiul agențiilor, al companiilor și al cetățenilor și al autorităților. Mulțumesc! Ultima întrebare s-a referit la cadmiu, a fost din partea doamnei Ayuso și EEB a fost rugat să răspundă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Cred că întrebarea ni s-a adresat nouă. What is the added value? And I, I want to get back to that. Um, I, I think I would first of all say, as, as environment NGOs, the organizations I represent,